Vom începe acum audierea referitoare <clears throat> um, în cadrul Comisiei pentru Dezvoltare referitoare la efectele uh, crizei financiare și economice asupra țărilor în curs de dezvoltare și asupra cooperării în dezvoltare. ønsker deg hjertelig velkommen. I'm also very happy to uh... Vreau să vă urez bun venit. She is a Malian author, politician. Vreau să uh, doresc bun venit doamnei uh, Aminata Traore. care este coordonatorul programului de dezvoltare al ONU. De asemenea, uh, lucrează în cadrul uh, rețelei pentru cooperare și în plan cultural. Este director adjunct al uh, Departamentului pentru Uh, Africa de Sud și a lucrat în Departamentul pentru, dezvoltarea, uh, pentru Dezvoltare din cadrul uh, FMI. Îi urez bun venit și domnului profesor de la Școala Norvegiană de Economie Domnul profesor a condus uh, o comisie pentru flux monetar și uh, lucrările acestei comisii s-au concluzionat în iunie acest an. De asemenea, avem printre noi pe domnul uh, Raymond Baker, director uh, pentru integritatea globală financiară la Centrul de Politici Internaționale. Domnul director ne va spune cum se poate inova sistemul de piață. De asemenea, va vorbi despre uh, chestiuni legate de spălarea de bani și despre impactul asupra intereselor economice din Est din vest, îmi cer scuze. Nu în ultimul rând, întâmpinăm uh, astăzi aici și pe domnul Pedro Xelox, care reprezintă IFAD, Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă. Și dânsul se va referi la uh, țările în curs de dezvoltare tocmai va veni de la G20, unde și-a prezentat contribuția și uh, ne bucurăm să-l avem astăzi printre noi. Acum voi uh, da cuvântul domnului uh, Guevero să uh, prezide întâlnirea. Mulțumesc, domnule președinte. După cum v-am spus înainte, oriunde v-ați uh, afla, Dumneavoastră tot sunteți președintele comisiei, eu doar vă reprezint. Mulțumesc uh, oaspeților pentru că au venit. Mă bucur că a venit doamna Traora astăzi și că se va referi la consecințele crizei financiare asupra uh, țărilor în curte de dezvoltare. Acum dau cuvântul domnului Plant, care are 15 minute. Bună ziua! Vă mulțumesc pentru șansa pe care mi-o acordați să uh, prezint poziția femeii în ceea ce privește țările în curs de dezvoltare. Cea mai gravă criză financiară de la al doilea război mondial încoace a afectat uh, milioane de oameni care se află sub pragul supraviețuirii. Mai mult de 10 milioane de oameni vor fi împinși în sărăcie și acest lucru nu este acceptabil. Fondul Monetar Internațional este unul dintre organismele um, cu rol central în lume și uh, oferim consultanță țărilor mai puțin dezvoltate în sensul trecerii peste această criză. Încercăm să protejăm grupurile vulnerabile și să stabilim uh, sectoarele prioritare, cum ar fi educația și sănătatea. De asemenea, încercăm să ajungem la un sistem de investiții mai flexibil și mai ieftin. Multe dintre uh, lucrurile pe care le voi spune astăzi se aplică țărilor în curs de dezvoltare din lume. Între 2002 și 2007, în Africa s-au înregistrat creșteri de 6,5%, inflația a scăzut în aproape toate țările africane, dar apoi au venit două mari șocuri economice. În primul rând, criza alimentelor în 2007, care a pus guvernele în imposibilitatea de a aproviziona populația cu energie. Apoi a început în, uh, uh, la sfârșitul 2007 uh, recesiunea și statele africane se află în acest moment în situația de a reduce masiv importurile. Rezultatul rezultatul uh, producției interne se pare că nu va mai crește decât cu 1% și uh, scade venitul intern brut pe cap de locuitor. În țările cu sectoare financiare mai dezvoltate, cum ar fi Africa de Sud, se înregistrează de asemenea efecte negative. Au scăzut foarte mult exporturile, cum ar fi exportul de uh, Uh, fier, de bumbac și criza financiară se pare că a afectat în mod imediat economiile. Producția a fost bună, dar se pare că nu a avut efect. Rămâne uh, un stadiu înaintat al sărăciei prezent în aceste state. Așadar, cum pot reacționa statele africane la criză? În primul rând, situația este puțin mai bună decât în trecut, însă aceste state au foarte puțin spațiu de manevră pentru a reacționa la criza financiară pentru că politicile monetare din aceste țări le-au lăsat foarte slăbite din punct de vedere economic și foarte vulnerabile și nu există niciun fel de politici tampon. Așadar, au apărut uh, măsuri de intervenție în economiile naționale. Exact răspunsul greșit. Cele mai multe dintre economiile africane acum însă sunt structurate mai bine. În 2007 și în 2008 bugetele au fost echilibrate și chiar s-au înregistrat surplusuri. Iar pierderile au fost mai mari decât în anii 90. Inflația a fost ținută sub control în cele mai multe regiuni. Prin urmare, țările au reușit să își creeze niște rezerve tampon în caz de criză. Și multe țări dintre, dintre cele aflate în această regiune au acum uh, un plan B, există rezerve și în anul acesta se așteaptă creșteri economice. Fiecare țară poate decide cum uh, poate reacționa la criză, dar țările mai sărace trebuie să aibă uh, posibilitatea de a-și reduce cheltuielile, uh, cum ar fi Botswana, Tanzania, unde se aplică măsuri contraciclice mai agresive. riscul de inflație locală a fost redus și multe dintre aceste țări uh, aplică politici monetare. Țările nu au uh, aplicat politici restricționiste, cum ar fi înghețarea prețurilor și blocarea anumitor fluxuri de capital ceea ce ne face să credem că până în 2010 am putea spera la o revenire și pentru 2010 uh, se așteaptă o creștere de peste 4%. Dar trebuie să spun că sunt riscuri semnificative implicate aici, pentru că dacă se aplică politici uh, care nu sprijină această direcție, uh, efectele ar putea fi negative. De aceea este nevoie de acțiuni care să sprijine guvernele africane. Nu putem să ne uh, bazăm pe faptul că se va trece peste această criză în statele africane. Vom fi uh, nevoiți să găsim noi motoare pentru a uh, propulsa lumea economică în perioada post-criză și va trebui să se investească îndeajuns în sectorul public. De aceea este nevoie de uh, suportul de sprijinul financiar al comunității internaționale. Să vă spun cum a reacționat FMI la această criză în uh, statele mai sărace. În primul rând am avut uh, o, un fond de criză pentru aceste țări, începând din septembrie, s-au investit 3 miliarde de euro în 2009 mai mult decât în 2008 și în 2007 și plan planificăm să investim chiar mai mult de atât. Până în 2014 uh, se vor fi investit 17 miliarde de euro, așadar am uh, dublat contribuțiile pentru uh, țările din zona subsahariană. Și după 2011 se va investi mai mult decât în trecut în aceste state. Se alocă uh, fonduri speciale pentru a se crea lichidități. Uh, până în acest moment s-au primit lichidități în această zonă de până la 12 uh, miliarde de dolari și aceste sume funcționează ca rezerve tampon. De altfel, Uh, ne-am schimbat modul de acțiune pentru că diversele țări au diverse nevoi și încercăm să aplicăm măsuri potrivite fiecarei țări. Încercăm să reacționăm la nevoile care apar pe termen scurt și să um, ne oferim ajutorul acolo unde este nevoie de mai mult sprijin economic unele credite, cum uh, este uh, sistemul de creditare pentru reacție rapidă, este, sunt uh, un exemplu de astfel de măsuri. În particular, programele FMI nu mai presupun măsuri restrictive și, și termenele au devenit mai flexibile. De asemenea, încercăm ca în aceste state să se evite politicile contraciclice. De altfel, se investește în uh, sectoarele educație și sănătate. Încercăm să uh, menținem sumele investițiilor sau chiar să le creștem în aceste sectoare. În Ghana, de exemplu, pentru programele uh, sociale și de sănătate, se investesc fonduri de la femei. Și există și alte exemple în acest sens. Cu alte cuvinte, încercăm să abordăm, uh, să avem o abordare flexibilă vis-a-vis -vis de datorii și vrem să ne asigurăm că statele respective au uh, suficientă infrastructură pentru a se dezvolta. Încercăm să încurajăm creditele din sectorul privat și investițiile, ceea ce înseamnă că până acum uh, țările care aveau vulnerabilitate mai scăzută vor putea împrumuta mai mulți bani. Acestea sunt eforturile pe care le face FMI pentru a ajuta în mod constructiv aceste state și pentru a încerca să planificăm pe termen mediu creșterea economică ce uh, este nevoie din partea comunității internaționale. Este nevoie de asistență externă și de investiții private. Din acest punct de vedere, căutăm sprijin din partea uh, investitorilor privați, organizațiilor private, a căror contribuție este esențială Trebuie spus că uh, pentru acest an am găsit uh, 50 de miliarde de dolari din acest sector privat, uh, sumă care a fost investită <clears throat> în plus. Dar uh, cei care investesc și contribuie trebuie să joace un rol și uh, de aceea trebuie să ne definim foarte bine um, obiectivele de investiție. Vreau să rezum în trei puncte foarte clare. În primul rând, FMI a recunoscut faptul că această criză poate avea un impact foarte serios asupra economiilor naționale din statele mai puțin dezvoltate și uh, se axează ca și obiectiv principal pe reducerea sărăciei acțiunea uh, este cu adevărat necesară, mai ales în Africa, în această parte a lumii trebuie să continuăm lupta pentru a ajuta în această dezvoltare. De aceea se impune o uh, flexibilizare a politicilor bugetare și noi suntem gata să facem acest lucru și suntem uh, de acord ca banii care au fost, pus, do, fost puși deoparte pentru zile negre să se folosească în acest scop. Am crescut uh, așadar, începând cu anul trecut, sumele investite, iar uh, comunitatea internațională trebuie să ia măsurile necesare pentru a crește aceste sume de investiții. Vă mulțumesc, doamna președintă. Eh, Vă mulțumesc foarte mult, domnule Plant. Îi dau acum cuvântul doamnei Traure. 15 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să mă aflu printre dumneavoastră în acest proces de evaluare a consecințelor crizei la nivelul statelor sărace și în special cele din Africa. Aș dori să remarc faptul că avem de-a face cu o criză sistemică. Se vorbește în special de scăderea, prăbușirea profiturilor. După cum a spus-o domnul Plant, această criză a agravat în Africa alte crize Uh, care, din păcate, nu au beneficiat de aceeași atenție și rămân în continuare valabile. Ne confruntăm cu criza dezvoltării, uh, criza trecutului și criza democrației. Criza econom- economică s-a manifestat, bineînțeles, în domeniul materiilor prime consecința programelor de ajustare structurală a FMI, care au condamnat milioane de lucrători eh, la șomaj sau la salarii de mizerie. Criza alimentară, deturnarea eh, funcției tradiționale a agriculturii, eh, care este să acorde alimente oamenilor, Uh, criza socială, criza deșertificării, fragilizarea legăturilor sociale, criza identitară, pierderea reperelor, conflictul și o criză morală, uh, adică uh, goana după îmbogățire personală. Însă și mai preocupant decât aceste crize este persistența conducătorilor de a urma acest model de dezvoltare care a dus la haosul generalizat, pentru că situația este una haotică. Și nu sunt de acord cu ideea conform căr- căreia 6% din uh, rata de, de, de creștere de care vorbește guvernul uh, s-ar regăsi în, uh, la nivel real în uh, puterea de cumpărare, la nivelul sănătății, la nivelul burselor pentru copii, la nivelul oportunităților economice, pentru ca copiii noștri să nu încerce să uh, emigreze în Europa și să se înnece. La sfârșitul acestei crize, se spune că resursele femeii Uh, vor crește pentru a ajuta uh, aceste state care sunt uh, deja în mijlocul unor crize fără răspuns, atunci când problema este că noi am văzut că nu au fost, au fost găsiți nici măcar banii necesari pentru a face față crizei alimentare. am, s-au găsit totuși bani suficienți pentru salvarea băncilor. Statele liberale din Nord ne-au lipsit de un stat suveran în Africa și vedem acum că ă, puterile lumii occidentale acum vin în ajutorul ă, băncilor lor și consolidează puterea financiară și politică a Fondului Monetar Internațional în condițiile în care Fondul Monetar Internațional nu a răspuns niciodată în legătură cu crimele economice pe care le-a comis în Africa. Nu ne dăm seama cum, de ce s-a dorit la un moment dat să se liberalizeze, să se privatizeze totul în Africa, atunci când, într-un asemenea proces, contează procesul politic. Și aici vorbesc despre criza democrației. Eu vă voi da un context în legătură cu ceea ce spun. Și sunt cu atât mai mulțumită să fiu aici, cu cât acest proces se înscrie în context, contextul comemorării căderii zilului, zidului Berlinului. Un punct hotărător pentru noi, pentru că din acest moment ni s-a spus Uh, că s-a terminat cu dictatura, trebuie să ne deschidem, să ne democratizăm, să avem alegeri transparente, pentru ca dezvoltarea care nu a putut să aibă loc să înceapă. Pentru că de acum va exista capacitatea de control. Însă noi nu putem să ne controlăm aleșii. Putem să ne ucidem unii pe alții fără nicio problemă Uh, și femeile suferă cel mai mult pentru că sunt și violate, însă același lucru um, doar pentru un proces de dezvoltare fals care vizează doar să controleze materiile prime în interesul companiilor multinaționale. Însă noi suntem națiuni în pericol. Nimeni nu vorbește Uh, de criză în Africa pentru că Africa este permanent în criză. Și cu această ocazie, uh, această criză creată în Occident obligă acum o mare parte a opiniei publice și a conducătorilor din Occident să se îndoiască de uh, acest sistem financiar. Aceasta dă ocazia să se spună că Africa este deja pe drumul cel bun, vom face uh, tot ceea ce trebuie pentru a nu se pierde uh, deja dezvoltarea și profitul realizat până acum. Însă profitul este în beneficiul cui? Acest, uh, acest procent de dezvoltare înregistrat în domeniul petrolier sau min- minier nu afectează în niciun fel viața de zi cu zi a oamenilor din aceste state. Mie mi se pare important să uh, ne dăm seama de această criză, de acești 20 de ani de încercare, încercare de democratizare, uh, fără succes la noi, pentru că întotdeauna, în continuare se spune că Africa este săracă, este, Africa este continent, continentul perdant al globalizării, și eu cred că ceea ce trebuie să ne spunem acum este că Africa este regiunea din lume care permite să vedem exact la ce poate să ducă sistemul. La sălbăticie și la distrugerea vieților umane și a ecosistemului. Africa este o dovadă, este pârghia de ieșirea, pârghia ieșirii din criză a statelor în curs de dezvoltare. eu nu sunt uh, o partizană a noțiunii de emergență, de la statelor emergente. Nu sunt impresionată de această noțiune. Pe mine mă preocupă astăzi situația umilitoare, privirea condescendentă pe care o aruncă o regiune bogată pentru că nu acceptăm să ni se spună despre ce dezvoltare este vorba. Criza ar fi putut să fie o oportunitate pentru noi să oprim această dezvoltare care nu ne permite să transformăm materiile prime din Africa. Că noi nu vrem această democrație declarată pentru noi, spunându-ne că trebuie să votăm pentru cineva sau altcineva. Este vorba de legitimizarea unei clase conducătoare care uh, este însărcinată cu punerea în aplicare a unor măsuri neoliberale care au uh, distrus chiar și uh, embrionul de industrie și de comerț care exista, care au distrus artizanatul și care ne-au distrus culturile. Eu sunt exasperată în calitate de femeie pentru că știu că femeile plătească Uh, plătesc cu costul vieților. Și știu că America de aceea nu implodează, Africa de aceea nu ajunge la o distrugere, pentru că femeile reușesc până la urmă să țină situația sub control. Nu este vorba de uh, o problemă personală, însă vreau să pun aici o întrebare pe care toată lumea ar trebui să și-o pună. Este cumva vorba că suntem o rasă care avem probleme sau oare sistemul în sine are probleme? Sistemul care este un proces uh, care nu funcționează la nivelul planetei. Pentru că a înțelege ce se va întâmpla la nivel mondial, trebuie să ne uităm la ceea ce s-a întâmplat în Africa. Mi se pare că este nevoie de o schimbare a paradigmei. Nu trebuie să dăm femeiului modalitățile de a continua politicile care au redus continentul nostru la situația de astăzi. Și majoritatea eforturilor FMI-ului uh, vor avea loc în Africa în absența africanilor. Există tinerii care emigrează, care nu știu nici măcar ce este femeiul. Nu este vorba doar de femei, este vorba și despre Europa. Europa liberală, pe care o sărbătorim astăzi, că căderea zidului Berlinului, nu cumva a dus la alte ziduri. Nu cumva suntem înconjurați de ziduri. Trebuie să întrebăm și G20. -ul. Nu cumva PIB-ul este un zid, indicatorii economici. Indicatorii economici permit să intri în acest club al marilor puteri. Este vorba de un fel de lovitură de stat, acest grup care se substituie ONU. Lucrurile trec prin aceste foruri și astăzi vorbim, trebuie să vorbim despre guvernanță mondială. Nu va exista democrație locală dacă nu vom avea o Uh, responsabilitatea instituțiilor financiare și uh, o relație de egalitate între statele așa numite bogate și restul. Unde poți să pleci dacă nu poți să trăiești de zi cu zi? Eu voi încheia prin faptul că lumea a devenit o închisoare imensă în care bogații se baricadează și aceste acorduri de readmisie a emigranților, ni se cere conducătorilor noștri să devină proprii gardieni ai închisorilor Africii. și acești gardieni ai închisorii împing statele din ce în ce mai aproape de liberalismul, neoliberalism. Însă acest lucru nu este în, în beneficiul cetățenilor și în special femeile din Africa plătesc un tribut foarte greu. Mulțumesc foarte mult, Este momentul acum să ascultăm intervențiile membrilor comisiei și întrebările acestora. Uh, au fost prezentări foarte pasionate, altfel decât sunt, de obicei discursurile aici. Deci, vă rog, domnul Gavins. Da, trebuie să înceapă cineva. Nu eram pregătit uh, să dau drumul la focurile de artificii, dar uh, trebuie să spun că am uh, rămas un pic uh, uimiți uh, în fața acestor afirmații, acestor acuzații. Două întrebări am față de prezentatorii noștri. Uh, prima față de reprezentant. În ce privește uh, Fondul, Național, Fondul Monetar Internațional, cred că dezbaterea e una destul de contradictorie. Așadar, în ce măsură uh, împărtășiți uh, declarațiile doamnei Traure și, cu alte cuvinte, există măsuri practice. Eu fac parte din mișcarea reformistă. Putem noi îmbunătăți lucrurile folosind structurile existente? Asta e prima mea întrebare. Nu aș merge până la o condamnare în toate cele patru vânturi ale Fondului Monetar Internațional. Știu că politica sa din anii 80 a avut impactul pe care l-ați descris în Africa. De altfel, Fondul Monetar Internațional uh, și-a schimbat apoi politicile. Fondul a fost acuzat că se concentra numai pe programe de restructurare care se ocupau de echilibru bugetar și asta nu e un lucru rău în sine, dar din punctul meu de vedere am stigmatizat întotdeauna absența măsurilor de acompaniare a acestor uh, eforturi de obținere a echilibrului bugetar, pentru că dacă ai numai echilibru bugetar, numai măsuri de echilibru bugetar și nu uh, te adresezi în niciun fel uh, problemelor sociale, atunci femeiul uh, poate ajunge un fel de țap isfășitor, deși cred că este și vina țărilor dezvoltate care s-au angajat să, să verse 0,7% din PIB-ul lor pentru ajutorul Uh, Africii a fost un summit în 2005 și uh, ar fi trebuit să se îndeplinească niște promisiuni până în 2015, dar vedem deja că această promisiune nu va fi ținută dacă ne uităm la banii care s-au alocat până acum. Apoi am o întrebare pentru doamna Amina Traore. Textele existente, cum ar fi actorul de la Cotonou, care va fi supus unei revizuiri, nu conțin ele totuși bazele susceptibile să permită dezvoltarea unei alte politici. Uh, în speța acordul acesta de la Cotonou prevede promovarea unor alt, noi actori, cum ar fi uh, spațiul privat, societatea civilă, ONG-urile care se ocupă de dezvoltare în Africa. Și știm în ce măsură Africa s-a uh, Uh, opus înscrierii uh, principiului promovării societății civile în acordurile de la Cotonou. Țările europene au fost cele care l-au impus și uh, dacă înțeleg bine discursul noastră, e un lucru bun că Europa a făcut acest lucru, a impus acest lucru, pentru că astfel se dă mai multă structură unor țări care nu au suficient bună guvernanță, pentru că dacă nu e suficientă bună guvernanță, statul nu își poate îndeplini aceste funcții de protecție, de uh, asigurarea stabilității vieții cetățenilor și securităților și uh, sigur, sărăcia este sursa tuturor uh, relelor pe care le-ați, uh, tocmai le-ați menționat. Iată așadar câteva întrebări uh, pentru a lansa dezbaterea. Încerc să găsesc uh, uh suficiente piese pentru a construi un puzzle care să ne permită să uh, avansăm. Trebuie să vă spun că am, am fost șocat de cuvintele dure pe care le-ați folosit, dar noi, în calitate de actori politici, nu putem rămâne indiferenți la situația pe care tocmai ați descris-o. Vă mulțumesc. Doamna Jolie. Mulțumesc, vreau să pun o întrebare domnului uh, Plant. Ați uh, descris în discursul dumneavoastră eforturile pe care Fondul Monetar le face pentru a ajuta Africa. Or, ultima dată când am uh, examinat cifrele la mijlocul lunii septembrie, exista 1,60%, 1,60% din uh, sumele alocate Africii erau abia uh, implementate. Deci aș vrea să știu care este lista de țări și sumele uh, care au beneficiat uh, din aprilie de acea creștere care era decât de 250 de miliarde, de la 250 de miliarde la 750 de miliarde. Uh, deci, uh, cine a beneficiat realmente în Africa de acești bani? Domnul Kaczmarek. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să apăr procesul schimbării democratice. Nu pot fi de acord cu ce s-a spus, cu faptul că democrația ar slăbi potențialul de dezvoltare. Sigur, atunci când ne referim la Germania, democratizarea nu a ajutat prea mult uh, dezvoltării economice uh, și nu a, nu a fost o soluție la toate problemele dar aș spune că la 20 de ani după căderea zidului Germaniei, ă, Berlinului trebuie să ne aducem aminte că 5 milioane de oameni au migrat din est spre vest și ă, în est salariul minim ă, și în ziua de azi este mai mic decât în vest, așadar democrația hm, nu este un panaceu, nu este o soluție la orice Țara mea, de exemplu, era una săracă uh, și a fost o țară în care reformele și schimbarea economică au apărut tocmai din cauza introducerii democrației. Asta nu înseamnă însă că democrația este un panaceu, nu este o baghetă magică cu care se pot rezolva toate problemele. Dar vorbim de extinderea capacităților democratice în așa fel încât liderii locali democrați să aibă la îndemână instrumentele necesare să facă uz de potențialul democratic. Aceasta este o condiție sine qua non și anume participarea poporului. Guvernele care acum au legitimitate democratică nu au rezolvat uh, foarte multe probleme la nivel economic. Așa că putem spune cu tot dreptul că uneori uh, uh, este cam mare inerția. Nu s-au rezolvat toate problemele, dar nu știu dacă este vina democrației. Mulțumesc. Domnul Cashman, mulțumesc foarte mult. Scuze față de cei care au făcut prezentările. Nu am ajuns decât spre sfârșitul prezentării doamnei Traore, dar uh, am fost uh, determinat să iau cuvântul ascultându-vă. Vă mulțumesc că ați venit aici și uh, ne-ați ținut acest discurs în termeni cât se poate de sumbri și de onești. De multe ori oamenii vin aici să ne spună ce vrem noi să auzim, sau încearcă să deghizeze fapte și situații neplăcute într-un limbaj diplomatic soft ca noi să putem să înghițim mai bine situația. Oamenii vorbesc în acest Parlament despre democrație, dar ce, la ce e bună democrația dacă nu te poate hrăni, dacă nu uh, poate da apă unui copil sau medicamente unei femei care ar putea să moară în timpul nașterii? Deci trebuie să ne asigurăm că instituțiile democratice și democrația ea însăși aduc uh, în lume schimbările care fac posibile respectul drepturilor omului și a libertăților cetățenești. Aveți dreptate, noi ridicăm bariere, bariere de capital, bariere de investiții, încurajăm uh, uh, subvențiile atunci când, supra, când avem supraproducție și rest, supraproducția o aruncăm în capul unor piețe în curs de dezvoltare și distrugem piețele respective. Deci ne pasă mai întâi de noi înainte de oricine altcineva. Uh, în ce privește problema emigrației, mulți membri ai Parlamentului par să nu înțeleagă faptul că întotdeauna va exista migrație atâta timp cât cineva ajunge să considere că trebuie să plece ca să aibă o viață mai bună sau, cum e cazul uneori, uh, pentru, uh, pentru o viață mai bună pentru cei pe care îi lasă în urmă. Să nu uităm că uh, asistența pentru dezvoltare este mult mai mică decât beneficiile pe care le primim noi din țările în curs de dezvoltare. Deci nu se vor opri aceste fluxuri, fluxuri migratorii când, decât atunci când ne vom ocupa de aceste probleme, an, și anume efectele tragice ale schimbărilor climatice, care nu sunt o problemă din viitor, ele se întâmplă acum. Când ne vom ocupa de problema investițiilor, când ne vom ocupa de uh, nevoia de a recunoaște că trebuie să scăpăm de sărăcie, uh, tortură, războaie, opresiune, pentru că și acestea fac oameni să fugă. Deci trebuie să uh, facem, să fim o parte a soluției și nu a problemei și vă mulțumesc că ați venit astăzi să ne reamintiți acest lucru și vă încurajez să continuați. Nu vă uh, înmuiați vocabularul sau tonul în niciun fel, pentru că uneori numai uh, prin strigăte uh, poți distruge zidurile turnului Babilonului. În această comisie am ascultat un raport strălucitor uh, prezentat de profesor uh, Nairi Woods, care se referea nu doar la chestiunea transferurilor uh, de bani către zonele în curs de dezvoltare, ci și la toate uh, consecințele crizei economice generate de lăcomia unora și a, ale cărei efecte se simt cel mai tare asupra celor care n-au putut să se apere de, aceste, de această lăcomie. Uh, și am fost uimit să aud, doamnă președinte, uh, procentajul scandalos de mic de fonduri noi care au fost împrumutate Africii. 86% uh, a fost dat cu împrumut uh, către ceea ce noi numim economiile emergente. Deci vreau un răspuns la acest lucru. Aș vrea să știu dacă FMI-ul și Banca Mondială ar fi mai eficiente dacă ar avea o bază de reprezentare mai bună și ce măsuri putem sau trebuie să cerem noi în calitate de parlamentari uh, femeiului pentru, a, pentru ca să nu mai există aceste critici care se aduc de atâtea ori. Și dați-mi voie să închei cu ce am început. Când v-am spus ce v-am spus, n-am încercat să vă complimentez, domnule Traore, ci am spus un, un fapt. Oamenii nu înțeleg, nu-și pot nici măcar imagina ce înseamnă să-ți vezi copilul, singurul copil, plecând din țara lui, eh, din niciun alt motiv decât că e silit să se confrunte cu un viitor incert, eh, moartea, sărăcia și cred că opinia și perspectiva unei femei, a unei mame, eh, sunt un lucru foarte important și care trebuie auzit aici în Parlamentul European și în alte instituții. Vă mulțumesc. Dacă nu mai sunt întrebări, aș vrea să pun eu o întrebare. Aceste două contribuții pe care le-am avut, uh, uh, femeiul a spus, reprezentantul femeii, a spus ceva care ar fost imposibil de auzit acum 5 ani, și anume că importanța crizei e atât de mare, e o criză atât de puternică, încât trebuie să fim mai flexibili în ce privește obiectivele noastre monetare și țintele noastre monetare. Cred că acesta este un lucru fără precedent și uh, e foarte elocvent uh, în legătură cu uh, situația și cu această criză. Apoi, doamna Traore a prezentat o serie de probleme foarte grave și uh, a spus practic că este vorba de o criză permanentă în ce privește Africa, o criză continuă, una care n-a început în 2008, ci una permanentă. Au mai existat în trecut uh, șocuri și au mai existat și oportunități în trecut de a îmbunătăți macroeconomia, însă lucrul acesta nu s-a întâmplat. Apoi am mai spus uh, și altceva, și anume că uh, oamenii uh, simt că n-au niciun fel de putere față de această nouă distribuire a fondurilor către Africa. Și apoi și-a cerut iertare pentru exasperarea sa, dar trebuie să vă spun că eu cred că exasperarea poate deveni motorul schimbării. Exasperarea și schimbarea pot merge mână-mână și trebuie să ne asigurăm că acest lucru se întâmplă. Acesta trebuie să fie o consecință a reacției pe care o avem noi față de criză și care este atât de profundă în țările mai puțin dezvoltate. Raportorii au fiecare 5 minute pentru a răs- cei doi prezentatori, cei doi paneliști au câte 5 minute pentru a răspunde la comentarii și întrebări. Domnul Plant. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă îmi permiteți, aș vrea să încep cu o anecdotă. Vreau să vă spun că mult înainte de criză, când încă eram în vechiul model de dezvoltare, discutam cu, un, uh, cu președintele unei țări uh, a cărei economie nu mergea prea bine, se uh, tipăreau prea mulți bani, era pericol de inflație, deci erau toate păcatele tipice ale unei țări care avea prea puține resurse și prea multe probleme. I-am explicat situația macroeconomică, era o persoană foarte inteligentă, a înțeles, a acceptat și a spus în, în regulă, domnule Plant, vom, uh, ne vom ocupa de chestiunea aceasta, de problema acestea macroeconomice. Aveți cumva și niște tractoare pentru noi? Uh, și am fost un pic uimit, noi suntem femei, suntem o bancă, noi dăm bani. Și mi-a spus, nu, nu, nu, nu-mi dați bani, acești uh, oameni de aici, adică ministrul de finanțe și guvernatorul general, băncii centrale, o să fure banii dacă îmi dați. Dați-mi niște, nu-mi dați bani, dați-mi tractoare. Și cred că această anecdotă ne ajută să înțelegem trei lucruri. În primul rând că dezvoltarea are nevoie de stabilitate macroeconomică. Oamenii trebuie să ia alegeri, să facă alegeri dificile și să îndeplinească anumite constrângeri macroeconomice și bugetare. Pentru că altfel, altcineva va face acest lucru pentru ei. În același timp, nivelul macroeconomic este undeva sus, dar ai nevoie și de tractoare, ai nevoie de politicile de dezvoltare pe teren care să aibă uh, sens în, aceste, în interiorul acestor constrângeri. Nu e nevoie numai de bani. Și apoi, sigur, e o problemă și de guvernanță, așa cum spunea și acest președinte. Adică, pur și simplu să pompezi și mai mulți bani într-un sistem corupt, asta nu va duce la apariția mai multor tractoare. Și cred că este una dintre lecțiile pe care eh, Comisia eh, le-a învățat eh, în anii 80, în anii 90, am urmărit uh, o cale de a obține stabilitate macroeconomică, dar n-am obținut uh, reducerea sărăciei și dezvoltarea. Și în, la sfârșitul anului 90 am decis să schimbăm uh, modul nostru de operare. Am încercat să aflăm mai mult de la țări, țările respective cum ar dori ca noi să le ajutăm și care ar fi politicile și strategiile de dezvoltare pe care ar trebui să le finanțăm și peste aceasta adăugând uh, Millennium Goals, am creat o strategie de dezvoltare pentru lume, poate parțială, poate incorrectă, însă am început să ascultăm și pe voci cum sunt cele ale doamnei Traore. Am ascultat suficienți oameni? Nu cred. Avem toate răspunsurile? Nu. Dar cred că am început să pășim pe acest drum, am început să ascultăm vocile locale pentru a încerca să ajutăm și să, fim, să asistăm procedurile de dezvoltare, eforturile de dezvoltare. Nu voi spune că am făcut uh, suficient, nu voi spune încă o dată că avem toate răspunsurile, dar cred că este o schimbare fundamentală pentru modul în care operăm. Uh, stabilitate economică, stabilitatea macroeconomică doar de dragul stabilității este un concept revolut. Trebuie să avem o dezbatere cum este cea pe care o avem astăzi despre modul corect de a obține dezvoltarea economică. Nicio țară din lume nu a, a, a reușit totuși să reducă sărăcia fără creștere economică. Creșterea economică este necesară, dar nu este suficientă pentru ca oamenii să fie mai bine hrăniți, să aibă servicii de educație, de sănătate și așa mai departe. Ai nevoie de creștere, ai nevoie de cifrele macroeconomice corecte, dar ai nevoie și de instituții, de strategii care să susțină această uh, acest efort și vorbim despre o activitate în plină desfășurare care trebuie să continue și cred că cu cât uh, auzim voci cum este cea a doamnei Traure, cu atât mai bine. Acum o întrebare pusă de președinte și de un alt membru în legătură cu uh, cu asistența pe care o oferim. Nu am cifrele uh, concrete, le pot obține dacă Comisia dorește, dar ca procentaj, banii pe care îi trimitem în țările africane Eh, sunt ca procentaj foarte puțin față de alte țări. Dar trebuie să înțelegeți natura femeii ca instituție. Instituția noastră este menită să uh, rezolve probleme de balanță de plăți acute care pot avea un impact de sistem asupra întregii uh, lumi. Noi suntem o instituție de dezvoltare numai în măsura în care ajutăm aceste țări să-și rezolve dezechilibrele bugetare, bilanțiere, dar asta nu este suficient, însă pentru dezvoltare în Africa ai nevoie de o sumă foarte mare care să fie investită în capital uman și fizic și nu femeiul este instituția care să facă acest lucru, pentru că noi avem bani noi oferim bani scumpi și pe termen scurt, uh, spre deosebire de uh, Banca Mondială, de Comisia Europeană și de alți donatori. Uh, noi, la FMI, am susținut acest procent de 0,7% pe care țările dezvoltate ar trebui să le dea pentru dezvoltare în Africa. Uh, într-un sens, dacă vreți, noi punem uh, plasturi pe rană. Uh, vedem anumite găuri în anumite țări care creează riscuri pentru strategiile de dezvoltare și nu spun că acestea sunt suficiente. Acestea sunt bazate pe resurse limitate, pe un ajutor mult mai mic decât ce s-a promis la summitul de la Glen Eagle de către țările G7. Însă lucrurile altfel riscă să fie și mai rele trebuie să punem aceste pansamente, aceste bandaje, până când uh, lumea dezvoltată decide cum vrea să susțină dezvoltarea. Cred că uh, uh, calea corectă este mai mulți bani pentru dezvoltare în Africa, însă trebuie văzut care instituții sunt cele mai potrivite să dea acești bani pentru a ajuta Africa cât mai bine și la un cost cât mai redus. Și nu mi-e clar că femeia este acea instituție. Un ultim comentariu, o întrebare dacă baza noastră uh, democratică este corectă la femei. E o întrebare care s-a pus peste tot în lume. Uh, summitul G20 a avut o opinie foarte clară în această privință. Există un proces de reexaminare a drepturilor de vot la femei. Am accelerat acest proces pentru a avea uh, la începutul lui 2011 o reformă. Mulțumesc foarte mult. Traore, 5 minute, por favor. 5 minute, doamna Traore. Vă mulțumesc pentru comentarii, comentariile și întrebările puse. Eu cred că părerea mea este că astăzi ne aflăm într-o situație care este extrem de gravă o situație critică pe plan mondial și că pentru prim, prima dată și în nord și în sud suntem cu toții conștienți de gravitatea situației. Aceasta constă în concentrarea puterii economice, politice, tehnologice, mediatice în anumiți poli, din principiul acumulării o acumulare care nu poate să fie făcută prin sărăcirea altora. Analiza este dezechilibrată. Problema nu este sărăcia. Africa nu este săracă. Africa este victima bogățiilor sale. Timp de cinci secole am contribuit la fondarea sistemului capitalist, am alimentat capitalismul în timpul colonizării și ieșirea din criză a statelor bogate va, se va face pe umerii Africii. Eu nu vreau să se continue această utilizare a Africii. Trebuie să uh, nu mai avem milă de africani. Să nu se considere că este vina noastră a corupției noastre. Nu va exista niciodată democrație atâta timp cât un, un stat mic ca și al meu, 12 milioane de locuitori, are să aibă mai mult de 100 de partide politice. Dacă ne luăm în serios, trebuie să avem o viziune structurată în legătură cu marile mize ale momentului, mizele economice, sociale și ecologice. Africa nu are niciun discurs, nicio viziune în legătură cu aceste probleme. În ultimul deceniu, în anii 80-90 au fost uh, ținute tot felul de summituri pentru a rezolva problemele. Summitul social, summitul femeilor. Au, am avut deceniul femeilor și așa mai departe, însă nu s-a făcut nimic. Eu știu că obiectivele dezvoltării mileniului nu pot să fie atinse și nu puteau să fie atinse. știu că ceea ce am făcut în țara mea vă datorez dumneavoastră. Eu nu sunt pesimistă. Nu am dreptul să fiu pesimistă. Mă bazez pe uh, microproiecte cu caracter pedagogic pe care le pot vedea în viața de zi cu zi. Vorbesc despre ceea ce poate să fie făcut. Însă toate aceste alternative acumulate și care există nu interesează pe nimeni. conducătorii americani sunt interesați doar să primească bani, să se mențină în putere, să distribuie banii și astfel avem o democrație cu preț scăzut și avem și o dezvoltare cu reducere. Nu este vorba de prezența femeii care este problema, este incapacitatea africanilor să gândească singuri, de a ști ce vrem noi, Uniunea Africană este doar o palidă copie a Uniunii Europene. Vedem că conducătorii noștri nu pot să ne asculte pe noi. Ceea ce am eu de interes nu ceea ce am spus eu aici nu interesează deloc guvernul meu. Aici resursa principală este omul. Europa care se baricadează trebuie să vadă că Africa uh, este ca un fel de curte din spate în care căutăm nu doar materiile prime, ci și uh, gunoiul. Dacă știți uh, situația deșeurilor care sunt trimise în Africa, vă dați seama că este vorba de o adevărată crimă. Nu vreau să supăr pe nimeni, însă în ultimele zile am văzut emoția din Germania. În urmă cu 20 de ani eram mai tânără, însă acum îmi dau seama că zidul a fost un simbol. Zidul a căzut fizic, dar de fapt simbolic acesta a fost mutat, pentru că, de fapt, toate aceste sentimente sunt trăite de către africani astăzi. Cum se face că Germania este unificată, Europa este în construcție, Europa e liberă și Europa democrație nu poate să vadă aceste probleme în mod corect africanii bat la poarta Europei, însă ni se spune că uh, trebuie să ne uh, rezolvăm noi problemele. Însă cum putem să facem acest lucru atunci când aleșii noștri sunt invitați la Bruxelles și la Washington pentru a li se spune că trebuie să liberalizeze și mai mult economia? Noi însă trebuie să protejăm grupurile vulnerabile. Nu aveți răspunsuri la întrebările mele, însă eu aș spune doar că criza este una dramatică. Eu văd că se deversează milioane de litri, litri de lapte aici și în Africa mor copii. Însă noi trebuie să încercăm să ieșim împreună din aceste probleme. Vă mulțumesc ambilor prezentatori care au Uh, ne-au dat informații atât de interesante. Următoarea rundă de intervenții uh, constă în intervenția domnului profesor Schelderup din Norvegia, de la Școala de Economie și Administrare a Companiilor și vă rog nu mai mult de 25-30 de minute. Aveți cuvântul. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Reprezint Comisia Norvegiană pentru investigarea paradisurilor fiscale și a efectelor acestora asupra dezvoltării. Am analizat uh, consecințele fluxurilor de capital și apoi măsurile care ar fi de luat pentru a evita efectele negative. Și putem veni cu câteva recomandări în acest sens. Ce se poate face în țările în curs de dezvoltare? Uh, vă vom face o prezentare foarte succintă a modului în care funcționează paradisurile fiscale în această comisie, care este compusă atât din reprezentanți ai sectorului privat, uh, cât și din experții în finanțe, am ajuns la următoarele rezultate. Comisia a estimat 6, între 641 uh, și uh, 941 de miliarde de dolari în aceste fluxuri de capital și trebuie să spun că această cifră depășește uh, de zece ori cifrele uh, investițiilor din uh, țările în curs de dezvoltare, ceea ce înseamnă că se ascund o grămadă de bani în aceste paradisuri fiscale și nu numai atât, 20% din aceste cifre uh, sunt uh, uh, practic capital deținut de populația bogată, de bogații statelor dezvoltate. Și am constatat că populația bogată din statele în curs de dezvoltare contribuie Uh, la impozite, pe când uh, bogații din vest reprezintă numai 5% din contribuabili. Ce diferențiază uh, aceste două clase? În primul rând, există două seturi de reguli. Există reglementări fiscale care se aplică firmelor cu sediul într-un stat, dar care își desfășoară activitatea într-un alt stat sau în alte state. Există legi, lege, um, legislație foarte lejeră sau nu există deloc legislație pentru această a doua categorie. Și practic, ideea este de a câștiga profit uh, de la investitorii străini, nu? Administrațiile asta încearcă să facă. Uh, Ceea ce am constatat noi este că legis legislația pentru investițiile străine este atât de um, lejeră încât nu își atinge scopul. Dacă privim uh, aceste jurisdicții și le uh, comparăm cu alte state, trebuie să vedeți că în alte state, în alte state există registre, există acces la informație, și aceste firme trebuie să își țină contabilitatea ca toate celelalte. Există uh, așadar <clears throat> uh, anumite reguli care însă nu există în paradisurile fiscale. în paradisurile fiscale, uh, capitalul poate curge dintr-un paradis în altul fără să îl impoziteze nimeni. Există așadar o doză de scepticism în ceea ce privește măsurile luate de G20 în acest caz, pentru că structurile pe care vi le semnalez eu acum sunt caracterizate de absența registrelor, de absența informațiilor cu caracter public și nu există schimb de informații și acorduri care să reglementeze aceste schimburi de informații. Iată-l și pe președintele Obama, care în campania electorală promitea să <clears throat> uh, demonteze aceste paradisuri fiscale pe o mică insulă. Aici vedeți clădirea în care multe dintre aceste firme își desfășoară activitatea profiturile care se înregistrează acolo vin însă din altă parte, sunt făcute la New York sau în alte uh, orașe din uh, vest și nu există niciun fel de semn că ar exista activitate acolo unde este sediul firmei. Prin urmare, uh, nu se poate impozita profitul respectiv. la o populație de 90 de uh, mii de locuitori sunt uh, mai multe sute de firme pe insula Cayman și trebuie să spun că aceste companii de fapt nu sunt beneficiarii reali ai uh, investițiilor. Și uh, jurisdicțiile <clears throat> sunt foarte mici, drept pentru care nu este profitabil să uh, controleze profiturile atâta timp cât nu există profituri din care să se uh, plătească impozite. Așadar, avem de a face aici uh, cu întrebarea dacă am putea să-l dăm pe brazdă pe hoț și să-l transformăm în contribuabil. Nu e profitabil pentru administrația financiară din această insulă. Am să încep prin a discuta un punct uh, evident și anume, uh, în aceste zone este mult mai ușor de desfășurat activități uh, infracționale pentru că acestea sunt mult mai ușor de ascuns. Așadar, se poate produce o infracțiune fără să se știe că s-a produs. În plus, se reduc nivelurile fiscalității ceea ce erodează sectorul uh, public. Comisia noastră crede că paradisurile fiscale sunt uh, în general uh, un pericol. De ce? Pentru că uh, în mod normal impozitarea se face la uh, Uh, sediul firmei la, în statul în care firma are sediul. Ceea ce am constatat noi este că firmele care operează în alte state uh, de fapt uh, produc profituri pentru indivizi um, care rezidă cine știe în ce alte state. Mai mult de atât, din cauza acestui fapt, din cauza acestei legislații foarte legere, uh, aceștia au o poziție de negociere foarte puternică și își exploatează această poziție, încheind acorduri uh, fiscale cu state mai sărace, în schimbul capitalului. Așadar, ă, suntem într-o situație în care nu numai că se evită dubla impozitare, dar nu se impozitează, de fapt, nicăieri profitul. Dintr-un ă, stat mic, de exemplu, ă, cu un, o populație de un milion de oameni, este aproape imposibil să se eradicheze această, acest fenomen. paradisurile fiscale uh, afectează și piețele financiare în mod negativ, pentru că în spatele acestora se ascund datorii. Investitorul se poate deghiza și poate negocia cu informații private. Așadar, acest uh, fenomen crește riscul pe piața financiară. Este un mecanism foarte bine cunoscut, de altfel, de care economiștii tot uh, discută. Subminarea sistemelor uh, de impozitare la nivel național, bineînțeles că se repercutează asupra bugetelor. Și în țările în curs de dezvoltare, Uh, capitalul uh, cel mai important vine de la contribuabili. Tanzania a fost, uh, de exemplu, dată de exemplu, este un stat mare, un stat cu 20 de milioane de oameni, dar trebuie să spun că um, <clears throat> în mod foarte interesant, um, impozitele care se strâng la bugetul de stat nu vin decât de la 286 de companii în această țară. Așadar, au o bază de impozitare extraordinar de mică și uh, taxele de import și export uh, nu fac decât să, încurajeze, să încurajeze țările mai sărace uh, să <clears throat> um, promoveze comerțul ilegal transfrontalier. Prin urmare, uh, multinaționalelor li se oferă <clears throat> un uh, spațiu foarte bun de manevră prin existența acestor paradisuri fiscale. Și dacă vă veți uh, uita <clears throat> cum sunt administrate proiectele mari, veți vedea că și în acest fel se pot slăbi economiile naționale mă voi uh, lega de ce au spus uh, cei, anti, cei doi antivorbi, antivorbitorii mei, și anume că factorul cel mai important pentru creștere este, sunt investițiile. Vorbim de, uh, însă și de procesul de legiferare, de democrație și cu siguranță și de îmbunătățirea calității instituționale Comisia norvegiană spune că paradisurile fiscale uh, sunt uh, <clears throat> un fenomen care fac uh, atractiv furtul de resurse. Așadar, se prezintă motivații prin care sistemele se, <clears throat> sunt încurajate să își slăbească propriile economii. Dacă se fură banii contribuabililor, înseamnă că se investește mai puțin în instituții. Și fostul președinte al Congoului spunea, se spune despre el că în anii 70 uh, a furat uh, sume impresionante prin uh, aceste paradisuri fiscale. În 92 produsul intern brut pe cap de locuitor era jumătate <clears throat> față de cât este acum. Imaginați-vă. Și se pare că s-au furat atunci cel puțin 3 miliarde de um, dolari americani. Domnul Sarari, domnul 10%, cum mi se spunea, uh, a devenit uh, domnul 100% în Pakistan și în Indonezia există un alt caz unde s-au uh, furat pe același principiu milioane de dolari. să vă mai dau și alte exemple. De exemplu, în uh, Filipine, uh, politicienii au putut să se îmbogățească pe seama defrișărilor de păduri tropicale și instituțiile de stat din uh, sudul Asiei practic au um, încurajat acest fenomen. Politicienii au avut de profitat de pe urma lui. Ceea ce a dat acestor state șanse mai slabe să se dezvolte. Paradisurile fiscale nu numai că sunt bune ascunzători pentru bani, dar uh, slăbesc instituțiile, exact acele instituții care ar trebui să promoveze dezvoltarea și pot, dezvolta, uh, pot afecta în mod negativ uh, dezvoltarea statelor mai sărace. Există 27 de state în Africa de Sud și uh, numai cinci dintre acestea aveau parlamente, eh, democrații parlamentare. Toate cele 27 27 eh, de țări au trecut uh, pe sistem parlamentar, inclusiv uh, Africa de Sud și Botswana. Există o lungă listă de situații precedente și am să vă dau câteva nume, pentru că lista poate fi foarte lungă de ce se trece de la uh, un sistem la altul. Resursele uh, care se fură și se ascund nu duc decât la o creștere scăzută. Exportul de resurse naturale, de exemplu, veți vedea că în aceste state, deși au uh, resurse naturale foarte bogate, toate aceste state au o dezvoltare slabă. Și acest lucru arată că cu cât ai mai multe resurse, cu atât mai mică este creșterea. Este un paradox. Chiar și în uh, țara mea, în Norvegia, există <clears throat> um, supraprofit cum se întâmplă acest lucru, care este răspunsul. Se pare că statele cu instituții uh, puternice sunt, rămân neafectate de acest fenomen. Dar țările care au un sistem instituțional slab uh, sunt foarte expuse. Și mai este ceva de observat aici statele în care există un sistem instituțional puternic sunt uh, state parlamentare. Și se pare că în celelalte state unde puterea este concentrată în mâinile celor puțini, acest uh, lucru are efecte negative. Pentru că în acest fel acești puțini uh, bogați din statele în curs de dezvoltare uh, își concentrează averea. Însă dacă am demonta paradisurile fiscale, acești oameni ar fi siliți să acționeze în alt mod decât acționează astăzi. Așadar, suntem de părere că aceste structuri Uh, vor continua să existe și nu se va schimba nimic dacă nu dispar paradisurile fiscale. La Convenția Națională pentru Transparență <clears throat> în uh, activitatea internațională s-a concluzionat că uh, în companiile multinaționale se practică <clears throat> astfel de uh, sisteme prin care capitalul este trimis în paradisuri fiscale. Și dacă îți plătești taxele și uh, mai figurezi și cu acțiuni uh, de natură socială, atunci uh, nu, se, nu ți se poate reproșa nimic. Dar trebuie să spun că aceste taxe nu se plătesc la procentul uh, real. Și uh, Agenția <clears throat> Norvegiană pentru Investiții a făcut recomandarea să nu se investească în paradisuri fiscale. Așa că voi încheia spunând că Comisia Norvegiană nu crede că se poate face un salt înainte în dezvoltare dacă nu ajutăm țările emergente să scape de acest sistem parazit care până la urmă a fost construit tot de țările uh, occidentale și care pune în acest moment obstacole serioase dezvoltării. Mulțumesc! Muchas gracias por su presentación. El próximo... Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră. Urmează domnul Raymond Baker, manager local uh, global, de la Global Financial Integrity. Hmm, mulțumesc, domnule președinte. Thomas Fogey, un filozof de la Universitatea Yale, Yale și Sanjay Reddy de la Colegiul Barner de la, din Statele Unite estimează că în jur de 18 milioane de oameni pe an mor în urma de neajunsurilor economice. Dacă acest lucru este cât de cât corect, asta înseamnă că în această sesiune de 3 ore din de astăzi, în jur de 3000 de oameni vor muri în urma uh, neajunsurilor economice. Acest lucru ne face să vedem întreaga ecuație economică din perspectivă. nu mai avem luxul de a fi selectivi în legătură cu ceea ce vrem să uh, discutăm și ce nu. Putem defini întreaga ecuație economică pentru finanțare și pentru dezvoltare după cum vrem, atâta timp încât această ecuație include capitalul total din statele dezvoltare, capitalul total care iese din aceste state și ce rămâne dacă păstrăm această uh, necesitate pentru un spirit mai deschis, s-a adăugat ceva nou pe ordinea de zi politică și economică. Aceste fluxuri financiare din statele în dezvoltare acum sunt recunoscute ca o parte cheie a întregii ecuații economice și financiare pentru dezvoltare. Acest lucru s-a accelerat în ultimii ani au existat trei conferințe în 2007 și 2008 în legătură cu aceste fluxuri financiare și impactul lor asupra dezvoltării. Împreună cu acestea a apărut o uh, forță de acțiune care include 60 de state, ONG-uri și fundații pentru a găsi legătura între aceste probleme. Germania a pus uh, bazele contractului uh, internațional funciar. Spania ajunge la un, președinția Uniunii Europene cu aceste probleme pe ordinea de zi. Banca Mondială a ținut o conferință de două zi în septembrie în legătură cu aceste probleme și săptămâna trecută a existat un eveniment al Băncii Mondiale la Istanbul. Aceste uh, Problemele sunt irreversibile. Problemele sunt uh, în prezent. Problemele sunt actuale. Aceste uh, formulare au fost incluse în ultimul comunicat G20. Însă comunicatul Ministrilor de Finanțe de la G20 uh, de săptămâna trecută nu a răspuns promisiunilor care au fost făcute statelor în curs de dezvoltare. Noi, în statele occidentale, suntem responsabili pentru crearea uh, sistemului uh, financiar global pe care l-a deschis domnul Sheldrup, care uh, include secret, lipsă de transparență, paradisuri fiscale, uh, conturi anonime, fundații uh, false, spălare de bani, uh, fixarea prețurilor în comerț, ceea ce duce la fluxuri ilegale de bani uh, transfrontaliere și porți foarte mari lăsate în legislația uh, țărilor um, vestice care permit uh, fluxul de bani prin aceste paradisuri financiare. O analiză cea mai completă a acestui sistem financiar este munca profesorului Sheldrup și grupul său. Dacă citiți raportul său, Tax Havens and Development, care uh, este pe site-ul său, veți avea o înțelegere foarte bună a acestui proces. Este cea mai bună uh, lucrare pe această temă. Noi analizăm mărimea acestor fluxuri. În cartea mea am făcut o estimare de câteva, de 20 de miliarde de dolari pe an. Noi am angajat după aceea un economist de la Banca Mondială cu 32 de ani de experiență și el a decis să utilizeze două formule economice care au existat deja de mult timp, uh, metoda reziduală a Băncii Mondiale și uh, statisticile comerciale ale FMI. Noi am fost primii care au aplicat aceste modele dat tuturor datelor disponibile din statele în dezvoltare, bilanțul plăților și comerțul. În jur de 850 de miliarde până la un trilion de dolari pe an dispar în anual pe căi ilicite. aceste estimări sunt uh, probabil destul de corecte. Și ni se pare totuși că acest est, această estimare este una limitativă pentru că nu include contrabanda, uh, prețurile gre, false aplicate mărfurilor și, servi- și produselor intangibile și nu include uh, state în care Uh, nu avem, în legătură cu care nu avem date și care reprezintă la, o treime din PIB-ul Africii. Deci este vorba de în jur de un trilion de uh, dolari uh, ilegali și comparați acest lucru cu asistența uh, pentru dezvoltare uh, 100 de miliarde de dolari pe an. Deci pentru fiecare dolar pe care îl dăm, primim 10 dolari pe sub masă. în cei 48 de ani de experiență în statele în dezvoltare și în 15 ani în care am locuit în Africa, nu am văzut nimic atât de uh, dăunător ca acest flux de uh, bani ilicit. Acesta reduce impozi, uh, uh, face probleme tuturor uh, pentru că subminează comerțul și Uh, subminează structura unui stat. Nimic nu rănește mai mult statele în dezvoltare decât acest flux continuu de bani în afară. Acest sistem financiar din umbră, această realitate care reprezintă cel mai urât capitol din afacerile economice mondiale de la sclavie încoace. Cu toate acestea, acești bani sunt cea mai mare sursă de finanțare disponibilă pentru dezvoltare în viitorul apropiat. Dacă am obține, obține un sfert din acești bani, o jumătate din acești bani, am putea să înmulțim avantajele pentru statele în curs de dezvoltare pentru a lupta împotriva sărăciei și pentru a se ajunge la o dezvoltare economică durabilă. Cum pot fi oprite aceste fluxuri. Înțeleg că această comisie se, acord, se alătură altor în două întâlniri unde se vor discuta procesele prin care se pot opri aceste fluxuri înspre exterior. Nu voi intra în aceste metode în detaliu acum, însă voi exprima două idei. Ă, obiectivul nu este să oprim ă, ă, total aceste fluxuri, noi încercăm doar să diminuăm acest flux. Acest lucru poate fi obținut prin un număr de pași foarte simpli. Nu este vorba de proceduri foarte complexe, este vorba de voință politică. Și mă bucură să văd că Uniunea Europeană uh, este din ce în ce mai conștientă de acest lucru și acționează. Uh, leadership-ul trebuie să vină din partea Europei în această problemă. Și doamna Eva Jolie, cu care am lucrat de multe ori, uh, este uh, o președintă de comisie extrem de bună. Debo entender que el aplauso ha sido a ambos, al orador y a la presidenta. Înțeleg că aplauzele sunt pentru vorbitor și pentru președinta noastră și sper că voi uh, pronunța următorul nume corect, domnul Pedro de Vasconcelos, aveți 15 minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru invitație. Este o onoare să mă aflu aici, așa cum s-a spus mai devreme. Grupul de lucru privind uh, transferurile de bani are loc la Roma și uh, unul dintre subiectele principale este tocmai acesta, efectele crizei asupra fluxurilor de bani trimise de muncitorii imigranți în țările de origine. Și scopul meu ar fi să vă ofer o prezentare generală poate a fenomenului și uh, concluziile care se trag acum în ce privește efectele crizei asupra acestor transferuri uh, de bani și ce putem să ne așteptăm în următorii ani, la ce putem să ne așteptăm în următorii ani. Nu știu dacă puteți vedea aici pe, pe slide, dar e o definiție pe care am vrut să o arăt, pentru că în ultimii ani eh, de-abia s-au descoperit aceste transferuri. Eh, nici nu puteam visa acum 10 ani să existe atât de multe, mult interes față de acest subiect, pentru că trebuia de fiecare dată să-l eh, definești. E o chestiune foarte umană, dar are și alte aspecte care interesează pe mulți oameni, sectorul privat, sectorul public, societatea civilă. Deci e un aspect de viață umană, dar principalul lucru care aduce toate aceste elemente împreună e că se leagă de bani. Și de aceea aș vrea să vă arăt această hartă. Este o hartă a fluxurilor uh, către lumea în dezvoltare, o estimare pe 2006. Și era vorba de 200 de miliarde atunci Acum vorbim de 318 miliarde conform celor mai recente date ale băncii mondiale și din alte părți. Deși uh, fluxul corect, uh, suma totală corectă nu poate fi evaluată pentru simplul motiv că băncile centrale nu știu în multe din aceste țări. Deci e vorba de estimări, dar de estimări conservatoare. Uh, deci chiar uh, în mijlocul crizei uh, cifra trece de 200 de miliarde și vedeți că e implicată fiecare regiune din lume, dar în special țările în curs de dezvoltare și pentru majoritatea dintre acestea veți înțelege că fluxul de capital Uh, e mai mare decât orice fel de asistență străină pentru dezvoltare sau de orice altă formă, mai ales în momente de criză. Și asta este în mod special valabil pentru Africa, unde uh, banii trimiși de oameni săraci la oameni și mai săraci, la familiile lor și mai sărace, depășesc orice flux financiar pe care vi-l puteți imagina. După cum puteți vedea, de asemenea, pentru multe țări, acești bani reprezintă 25% din PIB. Ca să vă dau o idee despre volum și una, din, una dintre aspectele foarte interesante pentru inițiativele noastre este că jumătate, aproape jumătate în acești bani se duc în zone rurale din aceste zone, din aceste țări și de aceea organizația pe care o reprezint este atât de interesată de această problemă, dar dacă ați putea vedea, deci e vorba de foarte mulți bani și e vorba de fluxuri private de capital. În următorii 5 ani se va ajunge la 200 de miliarde numai pentru Africa. La nivel mondial, aceeași tendință. Deci, Discutăm așadar uh, impactul asupra acestor fluxuri și imediat prima problemă este cea legată de costuri. Acum 10 ani, un uh, imigrant sărac uh, care trebuia să trimită 200 de dolari familiei ar fi plătit cam 20-25% în fiecare lună. Deci nu ar fi putut, așa cum am putea face mulți dintre noi în orice urgență, să trimitem 1000 de euro. Nu ar fi putut să facă acest lucru. Ar trebui să ia banii cash la sfârșitul lumii, lunii și să uh, îi trimită și să, ar fi fost taxat 25% pentru că era singura opțiune. Și există anumite companii, uh, cum ar fi Western Money, care era, aveau un oarecare monopol și făceau treabă bună, dar, de exemplu, ca să livrezi uh, Uh, să zicem, bani într-un sat din Kenya, te costa 25% din suma transferată. Care e situația astăzi? Uh, costul este de sub 5% pentru Kenya, de exemplu. Și acest lucru se face într-un mod uh, prin care noi nu cred că putem să-l facem, și anume prin telefoanele mobile. Deci noi folosim mai degrabă computerele, ei telefoanele mobile. Asta ca să vedeți cam cum s-au schimbat lucrurile în 10 ani și ce soluții sunt acum uh, Uh, disponibile celor care trimit banii și familiilor lor. Impactul crizei. Într-adevăr, uh, uh, criza va stimula și mai mult modul în care aceste fluxuri se manifestă. Vă pot arăta totuși că aceste fluxuri de capital sunt mai mari decât erau acum 2 ani, dar ar fi putut fi și mai mari. Deci este lucru important. Evident, uh, aceste remitențe se leagă de migrație și de lipsa de oportunități economice în țările de origine. Milioane de oameni, mai mult de 200 de milioane de oameni sunt uh, siliți să plece din țările lor de origine, să-și părăsească familiile și să muncească în altă parte și în multe cazuri neștiind pentru cât timp. Deci în aceste momente de criză situația migranților e foarte grea ei au încercat să mențină acest flux de bani către cei de acasă, dar există niște limite în ce pot uh, ei face uh, și există limite în capacitatea de absorbire a emigranților în America de Nord sau în Europa, aceștia încearcă să-și limiteze cheltuielile și uh, pentru a putea continua să trimită bani. Uh, trebuie spus foarte clar că unele din economiile acestor țări în curs de dezvoltare se vor prăbuși dacă aceste fonduri încetează să mai curgă, pentru că nu e vorba de bani de dez- pentru dezvoltare, e vorba de bani care intră direct în buzunarele oamenilor. Și se poate vedea că 90% din acești bani merg în consum și atunci vedem uh, Uh, legătura directă cu productivitatea și impactul asupra vieții de zi cu zi. Deci e vorba de fluxuri foarte importante, iar criza a avut un oarecare impact asupra lor. De exemplu, vedem că în Africa este o reducere de 13%, America Latina a fost afectată și a destul de rău. Dar totul depinde de țară. În medie, cred că estimarea este între 6 și 10 depinde de unele cifre care vin acum de la uh, băncile centrale, dar e vorba de foarte mulți bani oricum, care se pierd într-un fel, bani pe care familiile nu-i mai primesc și asta în timp ce privește criza, e vorba nu doar de o criză economică ca atare, ci de o criză alimentară, pentru că e mult mai, devine mai scump să fii sărac în țările în curs de dezvoltare. Asta e unul dintre lucrurile pe care le vedem. În ce privește situația generală, cum spuneam, grupul de lucru uh, G8 chiar acum are loc și se ocupă de această chestiune. Iar uh, trebuie chiar să-și uh, încheie discuțiile. Situația probabilă pentru următorii doi ani este sub un mare semn de întrebare. Noi credem că fluxurile se vor stabiliza. Totul va depinde de factori cum ar fi cursul de schimb cu dolarul american, de exemplu, dar în, mune, în multe circunstanțe se consideră că s-ar stabiliza în jurul anului 2011 dacă nu se mai întâmplă nimic rău și uh, după aceea se va relua legătura cu modelele de migrație. Deci nu ne așteptăm totuși să vedem o scădere majoră. Cred că s-a atins punctul minim dar uh, mai există și anumite efecte pe care fluctuațiile uh, în ratele de schimb ar putea avea. Acum aș vrea să trec la discuția reală, pentru că, așa cum am spus, uh, acesta e un subiect care interesează pe toată lumea, dar în multe cazuri el reprezintă fața umană, ca să zicem așa, a globalizării. Este un aspect foarte important și în acest caz discutând despre problemele legate de cost, se poate încerca să se găsească legături între aceste fluxuri și dezvoltare. Primul lucru care trebuie spus este ce nu trebuie făcut, cum să nu, cum nu trebuie să interpretezi acest fenomen, acest, aceste fluxuri. Ele n-ar trebui considerate substitute pentru fonduri de dezvoltare. Ele sunt fluxuri private de resurse, de, resurse financiare. De multe ori uh, sunt unii tentați să spună dacă sunt, e vorba de 200 de miliarde de dolari, de ce ar trebui să mai dăm noi ajutoare? Nu sunt același lucru. Sunt fluxuri financiare private, nu au aceeași destinație și nu reprezintă un model de dezvoltare pentru o țară. Asta este un lucru foarte important și o realitate. Există aspecte foarte pozitive și negative ale acestei chestiuni, dar crucial este să înțelegem că sunt uh, rezultatul unei cauze. Uh, și aici puteți vedea o mică ilustrație a ceea ce am menționat. După cum vedeți, uh, fluxurile de capital, fluxurile financiare de la migranți sunt evident un efect al migrației și dacă nu introducem între ele un aspect de dependență și de legătură, atunci vom avea uh, o situație în care lipsa de oportunități, de exemplu, în uh, Kenya rurală, îi va împinge pe oameni să meargă întâi la oraș, să caute de lucru, după aceea uh, eventual să migreze în Marea Britanie. Deci lipsa activității economice este cea care duce la migrație și apoi la apariția acestor transferuri de bani. Odată ce aceste transferuri încep să, să meargă, fenomenul se poate stabiliza și chiar ține sub control și uh, poate uh, controla viitoare migrații. Deci haideți să ne asigurăm că aceste transferuri au uh, un impact mai mare. Dacă se reduc costurile cu 5% în următorii 5 ani ale acestor transferuri, vom avea câteva miliarde disponibile în plus în în lumea în curs de dezvoltare. Cum se poate face acest lucru? Păi, în primul rând, prin informație. În America Latină, de exemplu, nu prea exista concurență în domeniu, pe când în ultimii 10 ani informațiile privind aceste transferuri, care reprezintă acum 64 de miliarde de dolari, uh, au început să circule și asta a atras și foarte multă concurență pe piață, suma aceasta foarte mare și concurența a schimbat modul în care Uh, a fost și priviți și migranții uh, și imigranții. A avut și un impact evident asupra costului transferurilor. Deci mai mulți bani au fost disponibili pentru transfer pentru că au fost niște costuri mai mici. Și asta dă mai multe opțiuni emigranților uh, sunt sigur că toată lumea are anumite opțiuni financiare în, în buzunare, în, în portofele. Pentru milioane de oameni din lumea în curs de dezvoltare, acest lucru nu există. N-au decât două variante când primesc banii. Ori îi pun sub saltea, ori îi folosesc pentru consum. În foarte puține cazuri îi folosesc realmente pentru investiții productive, știu, în IMM-uri sau altceva, o, o mică afacere. Lipsa de oportunități financiare este cheia și putem vedea și asta e un lucru foarte bine cunoscut, că transferurile acestea de bani sunt legate, acestea de bani sunt legate de alte um, servicii microfinanciare și ele pot promova alfabetizarea financiară uh, instituțiile de microfinanțare, de uh, economisire, acestea pot avea un impact extraordinar asupra anumilor. Deci, uh, recomandările, și dacă putem trece la următorul slide, Acestea sunt recomandările care au venit direct de la forumul global privind transferurile de bani ale migranților de la, care au avut loc la Tunis. Se aplică regiunii africane, dar și altor regiuni în curs de dezvoltare. După cum vedeți, e vorba de aceeași uh, poveste. Creșterea concurenței va avea un impact dramatic asupra costurilor uh, uh creșterea uh, puterii actorilor de piață. Mulți dintre acești migranți uh, vor permite, prin transferul lor, ca familiilor să aibă acces și la alte resurse financiare și acum există posibilitatea creierii unor și utilizării unor instituții de microfinanțare și uh, care să crească apoi capacitatea de activitate economică la nivel local adoptarea noilor tehnologii, așa cum am menționat exemplul Keniei, noile tehnologii fac minuni. Cum se aplică acest lucru în alte regiuni? Cunoaștem problemele de infrastructură în regiunile rurale din țările în curs de dezvoltare. Noile tehnologii sunt cele care pot face o diferență și apoi, trecând la ultima chestiune, uh, mai multe servicii financiare vor fi disponibile în zonele rurale. Aici putem uh, întări eforturile a peste 100 de milioane de migranți și familiilor lor și putem uh, determina o utilizare mai productivă a propriului lor capital. Acestea sunt recomandări uh, care au o legătură strânsă cu cadrul de reglementare, vei, uh, găsi aceste, veți puteți găsi aceste informații pe site-ul nostru și aș vrea să trec acum la, ultimul, uh, la ultima imagine, la ultimul slide. Aici puteți găsi mai multe informații detaliate despre recomandările noastre, mergând la această adresă de internet. Știu că mi-am uh, depășit timpul, așadar o să rămân aici. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Acum dau cuvântul membrilor uh, Parlamentului și ai Comisiei care doresc să uh, ia cuvântul pe oricare dintre cele trei subiecte tratate în prezentările anterioare. Domnul Kaczmarek. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, myślę, że te dwa wystąpienia na temat... Cred că am ascultat niște prezentări foarte interesante privind paradisurile fiscale, spălarea de bani, etc. Și sunt de acord că ar trebui să existe o convenție internațională în acest sens, pentru că este o chestiune globală, așa cum se întâmplă și în cazul schimbărilor climatice, nu poate fi rezolvată doar la nivel local. Paradisurile fiscale trebuie să fie eliminate în general nu e o chestiune ce poate fi rezolvată doar de anumite țări pe cont propriul. O problemă cu Convenția Internațională ar fi că negocierile ar dura foarte mult timp și ar trece foarte, foarte mult timp până la ratificare și implementare. Avem foarte multe convenții privind dezvoltarea, de exemplu. Și foarte mult timp trece înainte ca aceste documente să fie implementate. Poate găsim o altă metodă, o bază juridică în, legea, în dreptul internațional. De exemplu, dacă ne gândim la principiul rezidenței, un concept uh, utilizat în Europa și în anumite țări africane, plătești uh, impozite a, în țara de rezidență atunci când locuiește acolo mai mult de 183 de zile. În alte țări plătești impozite doar dacă ești rezident timp de o jumătate de an. Acest, dar, de asemenea, condițiile sunt cele ale prezenței fizice a unei afaceri, unei companii reale care um, acționează în mod real. Aceasta ar fi, după părerea mea, unul, una dintre modalitățile prin care am putea să eliminăm uh, problema uh, paradisurilor fiscale. Dacă se lămurește această problemă a rezidenței, dacă o companie uh, lucrat într-o anumită țară uh, timp de o jumătate de an pentru a plăti uh, impozite. De exemplu, uh, știm situații de uh, companii în uh, domeniul petrolului și gazelor, în țări africane și banii proveniți din impozite nu sunt folosiți Uh, în uh, țara respectivă, numai în țara respectivă. Doamna Jolie, mi se pare că rar am avut uh, capacitatea de a acționa atât și ocazia de a acționa atât de eficace pentru țările în curs de dezvoltare, luptând împotriva paradisurilor fiscale. De fapt, este legătura lipsă între realitatea pe care o descria doamna Traore și exploatarea uh, materiilor prime, lupta împotriva despăduririlor, lupta împotriva uh, polorilor, uh, polorii, lupta, toate aceste lucruri uh, au legătură cu existența paradisurilor fiscale. Există exemple extraordinare. Uh, toți ne amintim de uh, situația din uh, Côte d'Ivoire, unde au fost aruncate materiale extrem de toxice, pentru că s-au plătit, uh, s-a plătit mită, deci într-o situație de corupție, și acest lucru a fost făcut de o firmă uh, înmatriculată într-o țară europeană care are un regim fiscal ce nu cere registre și controle uh, deci o firmă care a profitat de această situație, de lipsa acestei situații. Vorbesc de firma traficheră din uh, Olanda, din nefericire pentru noi. Deci existența acestor paradisuri fiscale este o veritabilă incitare la uh, despădurire, la uh, pescuit excesiv. Ar fi mai puțin uh, pescuit excesiv, de exemplu, dacă uh, n-ar exista posibilitatea de a spăla acești bani uh, obținuți în urma pescuitului ilegal în paradisurile fiscale. Și vreau să pun o întrebare domnului profesor Sheldrup. Estimați că măsurile preconizate de OCDE sunt susceptibile de a Uh, rezolva problemele pe care le prezintă, pe care le pun uh, paradisurile fiscale țărilor în curs de dezvoltare. Președinte, mulțumesc, uh, doamnă Jolie. La talare. a fost un extrem extremt interesant. eftermiddag. Mulțumesc. Mulțumesc tuturor vorbitorilor. A fost o după-amiază foarte interesantă. Ar fi fost uh, bine dacă ar fi fost mai mulți membri prezenți, ar fi fost și mai bine dacă toată lumea ar fi participat la această audiere. Sper că raportul domnului Schelderup uh, poate fi transmis și celorlalți membri. Ar fi bine dacă toți ar primi o copie. a existat, uh, s-a făcut aici o demonstrație foarte clară că existența paradisurilor fiscale pune într-o situație și mai grea instituțiile din uh, țările în curs de dezvoltare. Pentru că aceste paradisuri fiscale sunt un stimulent pentru mai puțină integritate, pentru corupție, pentru uh, existența unor lideri politici mai puțin sinceri, onești, încurajează oamenii să submineze democrația și, așa cum doamna Traore a spus, rădăcinile uh, tuturor relelor din Africa uh, se află în corupție, lideri politici care pur și simplu refuză să-și asume responsabilitățile și îi, uh, își jefuiesc propriile popoare. E situația chiar așa asta, asta e. S-au menționat aici câteva sume astronomice, bani uh, care sunt luați din uh, țările în curs de dezvoltare, dispar, curg din aceste țări și s-a menționat o definiție acolo, în acest document, și de asemenea se spune că uh, doar jumătate între bani vin din Asia, 17% din Europa și 3% din Africa. Sunt acestea aceleași procentaje pe care domnul Schilderup și domnul Baker le-au găsit în studiile lor, aș vrea să știu care sunt diversele uh, procentaje. De ce aceste uh, cifre sunt atât de mici, relativ vorbind, pentru Africa? Mulțumesc, domnul Chalab. Mulțumesc, mulțumesc tuturor vorbitorilor pentru intervențiile atât de interesante. Aș avea o întrebare s-a spus că ar trebui să ajutăm țările în curs de dezvoltare uh, prin îndepărtarea, desfințarea paradisurilor fiscale și să le ajutăm, să ajutăm aceste țări să obțină mai mult venituri mai mari din impozite. Dar ați spus de asemenea că numai elitele din țările respective folosesc beneficiile paradisurilor fiscale. Cum putem împăca cele două aspecte? Eh, dacă nu mai sunt alte intervenții, dau cuvântul vorbitorilor pentru a comenta contribuțiile de până acum, dacă o doresc. Mulțumesc. Profesor sorry. Thank you for all the questions. I think I will... Mulțumesc pentru toate întrebările. În Occident îi învățăm pe copiii noștri că dacă muncesc din greu, vor avea succese. Dar dacă susținem acțiunile din paradisurile fiscale, îi încurajăm pe uh, anumiți lideri uh, să, să fure în continuare. Paradisurile fiscale au ca efect moartea foarte multor oameni din țările în curs de dezvoltare din cauza distribuției uh, veniturilor, nu numai în țările sărace, dar și în Europa să nu uităm că cei bogați beneficiază de paradisurile fiscale, pentru că ei sunt deținătorii de capital și ei beneficiază atunci când companiile nu plătesc taxele. Da, m-ați întrebat dacă măsurile uh, create de OCDE ar rezolva problema. Răspunsul meu este nu, pentru că aceste măsuri nu ating centrul problemei. Paradisurile fiscale subminează baza fiscală a altor țări prin legislație care funcționează doar în alte țări, nu în țara respectivă, și pentru că se folosesc de conceptul de secret bancar pentru a acoperi sume provenite chiar din furturi. În privința celei de-a doua întrebări, s-a spus uh, s-a vorbit despre fluxurile care uh, ies din țările, din paradisurile fiscale. Important este să nu permitem activitățile nocive din uh, Uh, paradis, țările care funcționează ca paradis fiscal. Acele cifre reduse pentru Africa, a treia întrebare, um, se datorează și faptului că uh, nu avem suficiente date la dispoziție. Asta nu înseamnă că problema nu este poate chiar mai mare în Africa decât pe alte continente, dar ce vreau să subliniez aici este principiul la care ne referim cu toți. Dacă faci ceva ce îi rănește pe ceilalți, trebuie să faci față consecințelor. Iar în acest moment, cei care acționează în paradise, paradisuri fiscale nu își asumă consecințele propriilor fapte. Și să nu uităm că beneficiile acestora nu vin din activități legale, ci din fluxuri ilicite. Vă mulțumesc foarte mult! comment on your question, Mr. Kajmarek, and particularly your... Vă mulțumesc uh, pentru întrebarea dumneavoastră uh, și observația dumneavoastră privind uh, negocierile de lungă durată. Așa cum știți, Statele Unite au creat o lege împotriva uh, corupției în 77 și a durat ceva vreme până când uh, s-a, s-au creat legi similare și în Europa, dar totuși uh, ele acum există. Trebuie să există oportunități importante pentru ca țările respective să rezolve aceste probleme. De exemplu, în Norvegia uh, Uh, se mm, analizează soluții numai la mm, problemele um, paradisurilor fiscale externe, dar și ce se poate face în Norvegia în acest sens. De asemenea, vorbim despre um, foarte multe acorduri de schimb de informații, acorduri care au fost semnate uh, dacă vorbim de 200 de jurisdicții fiscale care trebuie să facă schimb de informații, vorbim de uh, 40 de mii de schimburi de informații. Prin urmare, uh, sistemul se poate amplifica la infinit. Trebuie să recunoaștem că Trebuie să mergem dincolo de uh, acordurile bilaterale privind uh, schimburile de informații către o modalitate automată de schimb de informații. Cealaltă întrebare se refera la corupție ca rădăcina tuturor relelor din Africa. În cursuri, în uh, fluxurile transfrontaliere ilegale doar um, 3% vin din uh, mită și furt, pe când 60-65% uh, um, provin din uh, evaziune fiscală. Prin urmare, nu e exagerat să spunem că doar elitele beneficiază de um, beneficiile respective. Aceste sume sunt generate și în cadrul uh, comerțului, sunt elemente normalizate în intra uh, comerțul internațional, uh, o manipulare a diverselor tipuri de uh, impozite pentru a ajunge la o evaziune fiscală. Problema, să nu uităm că nu este doar una și că um, rezolvarea acestor probleme nu ține doar de țările în curs de dezvoltare, ci este un proces dublu. Just on, uh, on this topic, I would like... Referitor la acest subiect, aș dori să uh, sprijin diaspora africană. Când vorbim despre capitalul care dispare din țările în curs de dezvoltare, recunoaștem că uh, în același timp diaspora africană uh, se asigură că uh, oamenii din țările în curs de dezvoltare primesc uh, cât de multe fonduri se poate. Trebuie să subliniem acest, aceste eforturi extraordinare de a trimite bani acasă. Un aspect care merită menționat este o referire la spălarea banilor. Poate credeți că s-a spus foarte des acest lucru. Poate există o combinație între remitențe și um, spălarea de bani, dar aceasta este cea mai teribilă manieră de spălare a banilor, pentru că e vorba de mii de oameni uh, în ambele părți ale tranzacției. E vorba de tranzacții foarte mici. Și cu tehnologia modernă problema crește. Mulțumesc! May I add a point, uh, Aș dori să mai adaug un lucru. Uh, sunt de acord cu dumneavoastră. Capitalul extern nu. Capitalul care iese din statele în dezvoltare nu este cel care se reîntoarce prin remitențe. Acest capital vine din salariile mici, fluxurile de bani care, uh, care ies din statele în dezvoltare uh, nu uh, se mai întoarce niciodată, în jur de 90% din acest capital nu se mai întoarce niciodată în statele de unde provine. Păi vreau doar să adaug că, din punctul meu de vedere, din interiorul țării noastre putem să îi oprim pe hoți, pe cei care comit fraude, uh, responsabilizând mai mult pe victimele sistemului. Ceea ce mi se pare dramatic este că avem impresia că toate aceste informații circulă între cei inițiați. Și eu știu că femeile din Africa care lucrează de dimineața până seara, care trebuie să taie cordonul umbilical al copiilor lor și să-i lase să plece, dacă ar ști ce se întâmplă, ar deveni uh, cetățeni adevărate. Însă în momentul actual sunt doar un, o turmă electorală care cu puțină pâine și cu niște bani sunt convinse să voteze cu, pentru aceleași conducător care îi fur, le fură. Și așa uh, se intră într-un circuit vicios. Astăzi este esențial să chestionăm ceea ce se numește democrație în Africa. fondul dezbaterii de astăzi, uh, și anume să responsabilizăm tinerii, imigranții, femeilor, femeile, vă asigur că prin ace- asemenea metode se va putea ajunge la o schimbare radicală. Mulțumesc foarte mult uh, tuturor experților care cu cunoașterea lor și cu compasiune au exprimat uh, angajament și înțelepciune în această temă. Am primit informații foarte utile în legătură cu impactul crizei financiare și economice asupra uh, lumii în dezvoltare și ca raportor pentru acest raport, uh, eu vă mulțumesc foarte mult. Voi ține cont de aceste informații atunci când voi uh, redacta primul, prima versiune care va fi examinată la următoarea uh, întâlnire a comisiei noastre, iar acum îi voi da din nou cuvântul doamnei Jolie. Vă mulțumesc, iar acum vom trece la vom continua să privim efectele crizei globale, financiare și economice asupra statelor în curs de dezvoltare și vom auzi uh, vom audia raportul domnului Guerrero pe acest subiect. Domnule Guerrero, aveți cuvântul în jur de 10 minute. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Este vorba de o primă abordare a acestui subiect. După cum vă spuneam, uh, prima versiune va fi examinată la următoarea întâlnire a Comisiei. În 2007 a început această criză financiară și economică. Efectele asupra crizei, asupra economiei mondiale au fost uh, uh simțite mult mai clar după criza Lehman Brothers de acum un an. În această perioadă, anumite state au început să iasă din criză deja. Și am văzut uh, câteva semnale, și anume că statele în dezvoltare nu au cauzat această criză, dar suferă consecințele cele mai dezastruoase ale acestei crize. Al doilea factor este că inițial criza financiară uh, se spunea că nu va afecta statele în dezvoltare, pentru că acestea nu erau incluse în sistemul financiar atât de puternic. Însă în ultimul an s-a văzut că criza a avut uh, efecte devastatoare economic și din punct de vedere economic, social și umanitar. Un al treilea fapt este că uh, statele în dezvoltare suferă datorită crizei în toate domeniile de activitate. Și anume există mai puțină creștere economică, mai puține locuri de muncă, prețul materiilor prime scade, capacitatea de comerț scade și ea, accesul la finanțările internaționale devine din ce în ce mai dificil și există și o reacție protecționistă din partea lumii dezvoltate. Au scăzut și remitențele, după cum am auzit. se suferă din cauza reducerilor uh, donațiilor pentru dezvoltare ale statelor în dezvoltare, ale statelor dezvoltate. Dacă privim la reacția din punct de vedere al ajutorului public, lichiditățile extraordinare, sistemul financiar, toate acestea au fost oferite lumii în dezvoltare într-o proporție de 25 la 1, comparativ cu cele oferite statelor dezvoltate. Concluzia este că, cu toate că unele state ies acum din această criză, statele mai puțin dezvoltate suferă mai intens și mai mult. Pentru lumea dezvoltată, această criză va reprezenta doar o mică perturbarea unei perioade îndelungate de bunăstare. Însă, statele în dezvoltare văd pot să, pentru statele în dezvoltare, această situație poate să fie o adevărată prăpastie. Nu este vorba doar de o listă a efectelor crizelor, a efectelor crizei acest raport. Acest raport este menit să încurajeze Comisia și Consiliul să acționeze. Intenția este să ne aducem o contribuție, să dăm Parlamentului o voce care să ajute Europa să răspundă mai eficient la aceste probleme. Avem nevoie de răspunsuri acum, pentru că acum este momentul când este nevoie de aceste răspunsuri. Avem nevoie de răspunsuri în 2009 și 2010. Răspunsul nu poate să fie o acțiune izolată. Cu toate că acesta ar putea să fie impresionantă. Avem nevoie de un set de pași, de decizii uh, luate de Comisie și de statele membre. Vreau să fac referire la acest lucru acum. Statele membre trebuie să își păstreze angajamentele de dezvoltare. La 0,5 în 2010, 0,7 în 2050. Dilema este că avem, este să nu avem mai puțin ajutoare acum decât există angajamente. aceste necesități ale ajutorului de dezvoltare pot să fie uh, îndeplinite doar prin resurse suplimentare. În ultimele luni am uh, văzut că a avut loc o reconsiderare a tranzacțiilor financiare. Există îngrijorări pentru că aceste taxe sunt alocate unor resurse pentru sistemul de finanțe internaționale. Însă noi vrem ca aceste taxe să fie îndreptate spre ajutorul de dezvoltare, care era scopul inițial. Unele state iau în considerare acest lucru, Franța, Chile, Norvegia, Japonia, Brazilia, Germania, Italia, Regatul Unit și Spania, precum și altele, au înființat o forță de acțiune internațională pentru a evalua această, această taxă. Noi nu vrem, vrem să vorbim doar despre această taxă, ci și despre o taxă pentru a lupta împotriva încălzirii globale. Taxe împotriva emisiilor de carbon, care vor contribui și la lupta împotriva încălzirii globale conform principiilor acceptate. Germania a decis să atribuie aceste fonduri programelor de dezvoltare și Spania ia în considerare înființarea unei taxe oficiale uh, pe biletele de avion. De asemenea, uh, unele state își se bazează pe remitențe uh, pentru o mare parte din PIB. Acestea nu sunt taxate, nici nu sunt uh, Uh, nu sunt taxate nici când sunt trimise, nici când sunt primite. Noi ar trebui să implementăm și programul de ajutor pentru dezvoltare pentru a da decizia statelor în dezvoltare. Ajutor pentru transport, uh, acesta a fost o utilizată ca o metodă de susținere a economiei, însă, după cum am văzut azi dimineață, următoarea revizuire a acordului de la Cotonou va încerca să facă mai multe progrese în domeniul parteneriatelor economice, în special cu statele ACP. De asemenea, trebuie să luptăm împotriva uh, paradisurilor fiscale. Norvegia este un exemplu al acestei lupte, Chile și Spania au înființat o forță de acțiune și uh, de aceea Europa trebuie să fie în prima linie a reformei a instituțiilor multinaționale. În multe dintre discursurile de astăzi am auzit că acolo unde există bună guvernanță apare o dezvoltare mai bună, mai puțină, sărăcie și există o legătură mai clară între dezvoltare și rezultatele palpabile în mâinile cetățenilor. Guvernanța trebuie să fie susținută în statele respective, însă trebuie să fie susținută prin instituțiile internaționale. Trebuie să includem statele în dezvoltare în instituțiile care iau deciziile principale care le vor afecta. De exemplu, femei. Și trebuie să ne asigurăm de asemenea că anul viitor atunci când obiectivele mileniului vor fi revizuite, va trebui să determinăm G20 să ia o decizie clară să acorde ajutoare eficiente pentru a atinge aceste obiective. Doha trebuie să fie văzută ca o oportunitate pentru statele în dezvoltare pentru a obține ceea ce a spus doamna Traore de mai multe ori în această dupămasă. Nu este vorba că ne e milă de statele care sunt sărace. Este vorba de a le da o ocazie de a avea schimburi comerciale și de a se dezvolta conform capacităților lor. Aveți cuvântul dacă aveți întrebări pentru domnul raportor. Domnul Cashman. Vă mulțumesc, doamna președinte, și mulțumesc și colegului meu pentru o evaluare foarte eficientă a liniei pe care o va adopta ca raportor. Însă mi se pare foarte important să întreb atunci când privim efectele crizei financiară asupra de țărilor în dezvoltare. Ce va face Parlamentul? Ce va face Parlamentul European? Poate că va exista o anumită dedublare, însă în acest sens repetarea anumitor idei este o întărire a lor. Trebuie să uh, uh, obligăm statele membre și cât mai multe alte state să respecte obiectivul de 0,7% pentru dezvoltare și, de asemenea, adaptare la schimbarea climatică. Trebuie să reafirmăm angajamentul uh, ca uh, angajamentul pentru obiectivele de dezvoltare ale mileniului ca obiective realiste. Din nou, trebuie să uh, discutăm cazul remitențelor, pentru că este rușinos că se fac profituri foarte mari în urma acestor remitențe care sunt trimise înapoi către statele sărace. De asemenea, trebuie să reafirmăm angajamentul nostru împotriva schimbării climatice și uh, nu trebuie să ne rezumăm la ideea că uh, unii dintre noi sunt bogați și alții nu, și pentru că totul depinde de uh, venitul intern brut. Unele state membre trebuie să înțeleagă că trebuie să își respecte angajamentele. Trebuie să examinăm și conceptul de taxă pentru tranzacțiile financiare internaționale, examinate de unele state progresiste, cum ar fi Spania și Regatul Unit. De asemenea, să nu pierdem din vedere aspectele deja discutate, fără reforma paradisurilor fiscale, uh, banii vor continua să um, uh, plece la, într-un flux la fel de mare. Noi trebuie să ne asigurăm că niciun stat uh, și niciun stat ACP nu va avea un statut mai prost după semnarea unui tratat de parteneriat economic internațional, IPA. Noi avem nevoie de Banca Europeană de Investiții ca aceasta să um, gestioneze mai bine proiectele de investiții, să reformeze FMI-ul și Banca Mondială. Și, uh, domnul președinte, trebuie să ne asigurăm că politica noastră de acțiune externă ne susține obiectivele de dezvoltare și nu invers. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul Comisia, dacă dorește să intervină. Nu? Atunci, uh, comentarii de încheiere din partea domnului Guerrero. Voy a tener dos últimos comentarios. Mai am uh, două comentarii finale. În primul rând uh, către Comisie și apoi al doilea către domnul Cashman. Sper că atunci când raportul uh, în sine uh, va apărea, Comisia va fi mai receptivă, pentru că vorbim aici de vocea Parlamentului care cere Comisiei să fie mai activă în lupta împotriva efectelor crizei economice asupra țărilor în curs de dezvoltare. Și nu Parlamentul va fi cel care în cele din urmă va stabili resursele utilizate în uh, lupta împotriva acestor fenomene. Deci când ne întâlnim data viitoare în comisie, sper ca și Comisia Europeană să fie gata ca măcar să răspundă la unele dintre cererile noastre. Apoi, în legătură cu ce a spus domnul Cashman, pot să spun doar că în acest moment avem uh, o fereastră de oportunitate. Cu alte cuvinte, putem lua decizii care ar fi mai greu de luat, alminteri, dacă nu ar fi această criză economică și financiară. Pe moment există o anumită îngrijorare, o anumită dorință de a reacționa uh, și poate că în câțiva ani nu se mai există această atitudine, pentru că problemele vor fi dispărut de pe agenda. Așadar, acum, așa cum spunea domnul Cashman, vedem uh, semnale ceva mai puțin îngrijorătoare din partea factorilor de decizie și primul semn este că întâlnirea, este întâlnirea ECOFIN cu domnul Brown în care s-au examinat tranzacțiile financiare și uh, taxarea acestora, s-a dovedit mai degrabă o sursă nu o sursă de venit, ci un mijloc de susținere a țărilor în dezvoltare. Un alt semn este că evoluăm spre summitul de la Copenhaga și soluțiile par să dispară la orizont. Cu alte cuvinte, mai multe țări dezvoltate trebuie să semneze anumite angajamente la Copenhaga și altele aflate în curs de dezvoltare, dar care sunt în, uh, surse mari de poluare, nu prea vor să semneze acordul și asta înseamnă sacrificii și înseamnă costuri economice. Noi la Comisia DV ne-am exprimat poziția de câteva ori și cerem țărilor în curs de dezvoltare să, țărilor dezvoltate să le ajute pe cele în curs de dezvoltare în lupta împotriva uh, efectelor devastatoare ale schimbărilor climatice. Atât când e vorba de măsuri de adaptare, cât și măsuri de reducere a efectelor. Așadar, dați-mi voie să subliniez din nou că avem o ocazie și că este timpul ca acum instituțiile europene, Parlamentul, Consiliul și Comisia să colaboreze pentru că este nevoie să facem ceva și există și uh, un moment bun să facem ceva. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc că acum uh, vă voi aduce la cunoștință deciziile reuniunii coordonatorilor care a avut loc în această dimineață. În ce privește nominalizarea raportorilor și raportorilor pentru aviz, decis uh, uh, asupra unui raport din proprie inițiativă ca urmare a discuțiilor de ieri cu președintele Băncii Europene de Investiții, vom elabora un raport de inițiativă asupra activităților BEI în domeniul cooperării pentru dezvoltare, în vederea uh, revizuirii la jumătate de mandat uh, a activității acestei bănci. În ce privește avizul, avizul va fi făcut pentru descărcarea pe domeniu, va fi făcut de PPE. Avem deja un aviz pentru AFET în ce privește comunicarea comisiei și Uniunea Europeană America Latină, un parteneriat între actori mondial și cerem aplicarea procedurii de comisie asociată. În ce privește audierea parlamentară a comisarului desemnat pentru cooperare, dezvoltare și ajutorul umanitar, Parlamentul se pregătește să, asigur, să organizeze audieri pentru noi membri ai Comisiei. În cazul în care se va lua o decizie la Consiliul European Extraordinar, prevăzut probabil pentru sfârșitul acestei săptămâni. Date fiind constrângerile de calendar care afectează Comisia noastră și mai ales faptul că la sfârșitul lunii mulți dintre membrii noștri vor participa la adunarea parlamentară paritară în Angola, Data audierii Comisarului pentru Dezvoltare a fost fixată pe 25 noiembrie la Strasburg între uh, ora 8 și ora 11. Un chestionar uh, scris comun pentru toți a fost decis de către conferința președinților și comisia a fost invitată să contribuie identificând un maxim de 5 subiecte prioritare pe care comisarii sunt invitați să-și uh, prezinte inițiativele legislative și non-legislative pe care doresc să le ia în timpul următorului mandat al Comisiei pentru implementarea acestor măsuri. Uh, s-a căzut asupra, de acord asupra următorilor cinci priorități și le voi citi în engleză, n-am avut timpul să le traducem. Realizarea uh, Millennium Development Goals până în 2015 și implementarea declarației Millennium și în special angajamentele privind drepturile omului, bună guvernanță și uh, statul de drept, precum și asigurarea uh, impulsului pentru uh, cooperare pentru dezvoltare după 2015 pe baza realizărilor, evaluării realizărilor și nerealizărilor din uh, politica precedentă. Doi, asigurarea că dezvoltarea Uniunii Europene, ajutorul de dezvoltare pentru Uniunea, al Uniunii Europene se concentrează pe siguranța alimentară, dezvoltare economică sustenabilă, dezvoltare care respectă mediul și promovează uh, guvernanță, bună guvernanță internațională care să țină cont de poziția țărilor în curs de dezvoltare și care să nu devină un instrument pentru alte acțiuni externe ale Uniunii Europene și că se aplică cu respectarea principiilor fundamentale și valorilor fundamentale ale Uniunii Europene, parteneriatul, implicarea, respectul drepturilor omului și a statului de drept. Alinierea altor politici europene, comerț, pescuit, uh, CAP, cu uh, politica agricolă comună, cu obiectivele uh, prezentate în articolul 208 din Tratatul Uniunii Europene abordarea efectelor uh, schimbărilor climatice în țările în curs de dezvoltare, incluzând și uh, reacțiile umanitare și pregătirea pentru dezastre, combaterea efectelor crizei economice și financiare asupra țărilor în curs de dezvoltare, finanțarea pentru dezvoltare, incluzând asistența oficială pentru dezvoltare uh, și contracararea fluxurilor ilicite de bani prin rezultate din corupție și activități ilegale. Urmarea schimbărului de, op- de opinii din această dimineață privind raportul domnului uh, Mitchell uh, privind revizuirea, uh, examinarea instrumentului DCI, cei doi vicepreședinți ai Comisiei și coordonatorul domnul Deva propun să se adauge la a doua prioritate o referință la respectul pentru dreptul de uh, supraveghere democratică a Parlamentului European. Sunteți de acord? Este o modificare a textului, o modificare de ultim minut. Așadar, sunteți de acord? Mi se pare că uh, e o modificare în sens pozitiv. Mulțumesc. Coordonatorii au aprobat de asemenea o structură pentru organizarea audierilor care vor ține cont de următoarele principii. Discurs introductiv al comisarului desemnat, repartiție coordonat, a coordonatorilor între grupuri conform importanței grupului, apoi uh, schimb de uh, replici, participarea comisarului și răspuns concluziv al acestuia. Ordinea de zi a următoarei reuniuni. Coordonatorii au examinat o serie întreagă de cereri pentru dezbate, de sugestii pentru dezbatele care ne-au fost sugerate de alte instituții și uh, care afectează în domeniul dezvoltării, cooperării pentru dezvoltare. Aviz juridic am decis să sesizăm formal serviciul juridic privind un aviz asupra consecințelor intrării în vigoare a tratatului de la Lisabona la 1 decembrie pentru buna continuare a dreptului și păstrarea și buna funcționare a dreptului de analiză a Parlamentului European asupra uh, Uh, inițiativelor legislative, uh, drept cunoscut uh, în mod comun drept comitologie. Vom cere un studiu privind reformele posibile la Banca Europeană de Investiții pentru a permite acestei bănci să-și îmbunătățească condițiile pentru împrumuturile pe care le dă țărilor în curs de dezvoltare. Vom cere serviciilor tehnice să ni se facă un inventar al problemelor existente în chestiunea speculațiilor cu materii prime esențiale pentru consumul uman. În ce privește audieri și delegații 2010, calendarul a fost adoptat pentru audieri și delegații asupra cărora am decis să le organizăm, sau pe care am decis să le organizăm. sesiune de informare pentru asistenții parlamentare, am decis să uh, fim uh, patronii sesiunilor de informare pentru asistenții parlamentari și nu numai pentru comisia noastră, ci și ale altor comisii, cum ar fi AFET și INTA. Și în fine, pe 17 noiembrie, membrii Concord organizează o zi la Parlamentul European, pe care de asemenea uh, o vom lua sub patronajul nostru. Așadar, acum vom uh, trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Măsuri specifice, restrictive împotriva anumitor persoane juridice și uh, fizice, entități și uh, instituții uh, vizând situația în Somalia. Consiliul de Securitate ONU a decis în 2008 să, adopte, să, adopteze, să adopte sancțiuni împotriva anumitor persoane și entități uh, considerate că amenință pacea în Somalia, care au violat uh, embargoul armelor și, uh, probleme, și drepturile omului. Acesta este un dosar care va fi de asemenea afectat puternic de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Dau cuvântul raportorului pentru a ne explica amendamentele și uh, care e situația de procedură. Deci, domnul Cașmarec, aveți cuvântul. Doamnă președinte, Trebuie să încep cu câteva chestiuni formale care au legătură cu schimbările presupuse de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, dar trebuie să încep cu acest lucru pentru că sunt schimbări foarte importante pe uh, care ne stau în față. Intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona are drept efect că atunci când uh, vorbim despre această reglementare, va fi nevoie de noua bază juridică, adică articolul 215 din tratat. Situația este un pic complexă pentru că știm că până pe 30 noiembrie Consiliul nu va fi capabil să adopte reglementare și asta înseamnă că și Comisia Europeană va trebui să prezintă o nouă propunere care să includă deja Uh, noua bază legală. Și o situație foarte similară uh, va fi uh, va apărea pentru raportul despre Zimbabwe, cel care va fi discutat la Strasburg la următoarea noastră ședință. Deci care e problema cu articolul 215? Adesea spunem că tratatul de la Lisabona lărgește competența Parlamentului European și Uh, asta este unul dintre uh, exemplele în care lucrurile nu stau așa, ci uh, exact pe dos. Noi suntem comisia principală, colega Strifler este raportor și ea nu va putea accepta adoptarea acestui raport înainte de 1 decembrie pentru că nu va exista bază juridică pentru asta. Și luând în considerare faptul că această comisie principală că în comisia principală nu se va adopta un raport, atunci n-ar trebui să adoptăm un aviz nici noi. Această procedură legată de Tratatul de la spune că Parlamentul European nu e obligatoriu să fie consultat. Am discutat diversele opțiuni cum să rezolvăm această problemă și cred că în Comisia Libe Există discuții similare și consultări cu serviciile juridice pentru a menține influența Parlamentului European și pentru a putea să ne exprimăm în continuare opiniile noastre, cred că ar trebui să formulăm o întrebare orală către Comisie și Consiliu care să aibă legătură cu rezoluția uh, care va fi dată după dezbatere. Este o oportunitate pentru comisiile noastre, vom putea să ne exprimăm opiniile în felul acesta. Totuși ar trebui să adaug aici că această consultare este opțională. Cu, opțională. Cu alte cuvinte, cuvinte, Consiliul nu este obligat să se consulte cu Parlamentul European, conform tratatului. Uh, Dar uh, putem folosi și argumentul următor. Din moment ce dezbaterea asupra reglementării a început în cadrul tratatului de la Nisa, atunci avem dreptul moral, cel puțin, de a uh, folosi această procedură de consultare opțională. Deci dacă Comisia Libe face această propunere, care se referă la întrebarea orală către Comisie din noiembrie, ar trebui să susținem această idee pentru că în acest fel vom putea și noi să ne exprimăm opinia. Acum începește conținutul, problema sancțiunilor este foarte importantă pentru comisia noastră și am discutat acest lucru de multe ori. E o problemă importantă nu doar pentru noi, ci pentru întregul Parlament, fiindcă pune problema în ce măsură pot fi folosite eficient sancțiunile împotriva acelor țări, acelor regimuri politice împotriva cărora trebuie impuse sancțiuni. Una dintre aceste țări, evident, este Somalia și cred că Zimbabwe este un alt caz. Aici situația nu e ușoară, realmente, pentru că uh, Consiliul de Securitate nu a pregătit o listă de indivizi care să fie vizați de aceste sancțiuni. Prin urmare, nu prea știm de fapt care sunt persoanele uh, care vor fi afectate de aceste sancțiuni. Știm numai profilul acestor uh, persoane, ce tipuri de indivizi, ce tipuri de instituții vor fi vizate. Am menționat uh, de câteva ori aceste tipologii în timpul audierii de astăzi, deci oameni, e vorba de oameni care vor fi un pericol uh, pentru pacea și securitatea țării, cei care au încălcat embargo asupra armelor și alte exemple care au fost date de domnul Guerrero. Sunt oameni care, de asemenea, au uh, împiedicat distribuirea de ajutor umanitar. Aceste sancțiuni uh, țintite uh, vor avea drept uh, rezultat uh, înghețarea anumitor active uh, și blocarea vizelor pentru acești oameni, care se leagă de asemenea de subiectele financiare pe care le-am discutat și aceste ultime sancțiuni sunt numai de competența comunităților europene și aceste sancțiuni se iau prin consultare cu Parlamentul European. Există anumite dubii în ce privește sancțiunile generale însă cred că în, la nivelul Parlamentului este un consens că sancțiunile uh, țintite împotriva anumitor indivizi uh, se bucură de susținere și cred că în acest exemplu al Somaliei ar trebui să susținem acțiunile țintite, sancțiunile țintite, dacă putem să identificăm pe acești oameni. Poate Comisia Europeană are noi informații în ce privește uh, activitatea Consiliului de Securitate, eforturile de identificare a celor care vor fi uh, țintiți. Acum, două probleme. În primul rând, eficiența. E un lucru pe care îl discutăm foarte des și cred că pentru ca sancțiunile să fie eficiente, ar trebui să avem o evaluare mai bună sau mai frecventă a acestor sancțiuni ar trebui de asemenea să uh, susținem evaluări făcute de experți individuali și aceștia ar putea fi numiți de Parlamentul European, de exemplu, iar rapoartele acestea de evaluare ar putea fi oferite uh, Parlamentului. În al doilea rând, ar trebui să avem mare grijă să nu uh, încălcăm anumite norme, standarde sau drepturi umane. Ar trebui să nu uităm că și chiar și acești oameni vizați de sancțiuni au și ei drepturile lor și i ar trebui să fie avertizați că pot uh, să intre pe astfel de liste. Deci ar trebui să respectăm niște standarde minime uh, în ce privește drepturile uh, celor care vor fi vizați de aceste sancțiuni. Este un element foarte important. Și încă o problemă, cred că de asemenea e foarte important ca în procesul prin care anumite persoane vor fi mai târziu eventual uh, scoase de pe această listă și aici Parlamentul să fie informat în mod regulat. Astfel încât um, și atunci când unii indivizi sunt trecuți pe listă și atunci când alții sunt scoși de pe listă, Parlamentul ar trebui să aibă un control al situației. Vă mulțumesc! Euh, Vă mulțumesc pentru analiza dumneavoastră. Dăm cuvântul prima dată Consiliului, Comisiei, după aceea uh, vom discuta despre sancțiunile Consiliului de Securitate. Da, da. Thank you, Madam Chairman. I'm, uh mulțumesc, doamnă președinte. Vă vorbesc din partea comisiei. Am pregătit această propunere în urma unei rezoluții a Consiliului de Securitate, o rezoluție care e deja veche de un an. În momentul elaborării Uh, propunerii nu se știa când sau dacă va fi uh, semnat uh, tratatul de la Lisabona de toate statele membre. Acum știm care este situația și ar trebui să ne întrebăm care vor fi următorii pași și în ce măsură și în ce fel trebuie adusă la zi această propunere. Din punctul de vedere al Comisiei, singura bază juridică pe care o putem în, uh, lua în considerare este într-adevăr articolul 215 al um, uh, tratatului de la Lisabona pentru Zimbabwe și Somalia, dar de asemenea pentru sancțiuni impuse împotriva uh, talibanilor. S-a discutat și în Comisia Libe săptămâna trecută a, acest lucru. În ceea ce privește analiza juridică, Comisia consideră că articolul 215 este um, cel care înlocuiește baza legală Um, articol, care era articolul 631-632 din tratatul EC. Aș dori să spun că multe vor depinde și de Parlament, pentru că articolul 215 prevede că trebuie să existe propuneri comune din partea înaltului reprezentativ pentru afaceri externe și politica privind securitatea și comisie, ceea ce este uh, un element nou în tratat, din câte știu eu. Acest uh, lucru nu are niciun fel de echivalent în uh, niciun articol din tratatul de la Lisabona. Aș dori de asemenea să mă refer la elementul menționat de raportor, nevoia de evaluare. Cred că este important să ținem, să ținem cont de faptul că rezoluțiile Consiliului de Securitate sunt obligatorii pentru statele membre și din acest motiv nu este obișnuit să avem evaluări la nivelul Uniunii Europene. De fapt, Consiliul de Securitate decide dacă măsurile respective trebuie menținute sau schimbate iar analiza uh, se face la sfârșit de an. Există discuții în acest sens la New York și, bineînțeles, dacă sancțiunile sunt uh, analizate și la nivelul Uniunii Europene, uh, am putea să cerem un proces de evaluare, dar dat fiind că aceste sancțiuni sunt obligatorii în cadrul dreptului internațional, poate nu este normal să uh, facem astfel de propuneri în ceea ce privește Somalia. În final, nu știm să existe o listă de persoane sau entități uh, pe care sancțiunile le au în vedere, dar știu că dacă mâine apare o listă, Trebuie să recunosc că Uniunea Europeană nu o poate implementa pentru că nu avem regulamentul necesar. E de fapt uh, un pachet complet, avem nevoie de legislație nouă pentru că și poate nu este exclus ca și Consiliul de Securitate să aștepte ca Uniunea Europeană să se pregătească, să nu dorească să ne arate uh, lista, să facă publică lista, uh, atâta timp cât statele membre nu au legislația necesară pentru a răspunde uh, cerințelor. Mulțumesc! Monsieur Cashman, vous avez la parole. Domnul Cashman, aveți cuvântul. Merci, Madame la Présidente. Um, Mulțumesc, doamnă președinte, voi fi succint. Voi lucra în continuare cu raportorul. Uh, știu ce s-a spus despre baza juridică, dar cred că toate schimbările legate de baza juridică vor fi prezentate de comisie. Prin urmare, e o Mm, document de schimbare. Nu sunt de acord cu raportorul atunci când spune că nu ar trebui să, în, să adoptăm uh, raportul uh, înainte de 1 decembrie. Chiar dacă există o schimbare a bazei juridice, până atunci comisia noastră își va fi exprimat intenția politică și vom putea argumenta că opinia noastră trebuie luată în considerare. Dacă se spune că o, o un regulament pe care îl revizuim uh, pică sub, uh, are o bază juridică diferită, nu știu Uh, care, care ar fi beneficiile Parlamentului, trebuie să acceptăm schimbările din uh, tratat, impuse de tratat și să uh, facem tot ce ne stă în putință. Eu, unul, cred că trebuie să adoptăm poziția Comisiei, chiar dacă nu va fi um, adoptată de, în plenară și atunci nu va avea putere juridică. Dar E cazul oare să ne referim la înaltul reprezentativ? O să avem și reprezentanți mai uh, scunzi și mai uh, de la mijloc? Ar trebui, poate, să ne referim la uh, uh, un reprezentant pentru uh, afaceri externe și nu un înalt reprezentant. Dat fiindcă reprezentantul pentru afaceri externe și securitate lucrează în acest domeniu, capitolul 7 care spune că măsurile sunt obligatorii pentru statele membre, cred că este un motiv în plus pentru care ar trebui să sprijinim modificările aduse de raportor, mai ales amendamentul numărul 1. Se spune că Comisia va evalua implementarea acestui regulament și asta vrem și, uh, și noi să facă comisia, să se asigure că implementarea a fost corectă. Aș dori să-i spun raportorului că poate suntem un pic optimiști atunci când solicităm o bază anuală. O bază bianuală ar putea fi o abordare mai bună pentru a vedea cum funcționează sistemul. Uh, și uh, să nu facem solicitări ce ar depăși puterile personalului pe care le avem la dispoziție. În privința amendamentului numărul 2, care se referă la um, articolul 11.3, spune, se spune că Parlamentul trebuie informat în mod regu, uh, cu uh, regularitate în privința deciziilor finale și a, în privința tuturor uh, a pașilor ce se fac. Și mă întreb dacă informarea privind uh, fiecare pas care se efectuează este o sugestie practică. Vă mulțumesc. Madame Stifler, vă să la parole. Doamna Stifler, aveți cuvântul. Da, vreau doar să-i mulțumesc domnului Cașmarec și secretariatului LIBE. Împărtășesc în totalitate pozițiile lor. Uh, termenele pentru amendamente sunt foarte scurte. Deci sunt pentru această procedură să avem o uh, întrebare orală și apoi rezoluția așa cum a fost propusă. De asemenea, susțin poziția domnului Michel, pentru, raportor pentru Zimbabwe, cu care sunt de asemenea de acord și asupra uh, poziției sale. So. Mulțumesc! În ceea ce privește procedura, aș dori să fac următoarele sugestii. Comisia Libe va lua o decizie finală în privința procedurii mâine. Trebuie să planificăm două scenarii. În cazul puțin probabil în care Comisia Libe decide să adopte un raport până la sfârșitul lui noiembrie, putem să votăm pe 23 noiembrie. Și atunci termenul pentru amendamente va fi mâine, 11 noiembrie, la ora 6. Dacă uh, optăm pentru o întrebare pentru răspuns oral, aceasta ar trebui să se refere atât la dosarul pentru uh, Somalia și cel pentru Zimbabwe. Dosarul pentru Zimbabwe va fost distribuit. Domnul Deva raportorul pentru dosarul respectiv a informat um, secretariatul că va susține uh, inițiativele uh, Comisiei DEVE. Uh, cred că ar fi totuși aproape imposibil să asociem în mod formal Comisia DEVE cu această întrebare pentru răspuns oral, dar am putea să transmitem uh, uh, avizul preliminar către Comisia Libe până mâine seară. Această, acest uh, document ar trebui să fie însoțit de o uh, scrisoare care să cuprindă și îngrijorările exprimate aici. În scrisoare am solicita ca îngrijorările Comisiei DV să fie luate în considerare în momentul în care se uh, face un proiect de document. Sunteți de acord cu această propunere? Da. Mulțumesc, atunci vom proceda în acest fel. Vă mulțumesc. Yes. And, um, so the, the finding mission to Bangladesh... În ceea ce privește punctul referitor la misiunea uh, pentru Bangladesh, va fi tratat într-o altă reuniune. Mai aveți ceva la diverse? Da, doamna Levin. Ja, tack så mycket. Jag skulle bara vilja... I just... <laughs> Jag tar det på svenska. Jag skulle bara vilja tipsa om, eftersom jag har talat mycket om eh, fiskeriavtalen i det här utskottet och eh, koherensen mellan eh, În această comisie s-a vorbit foarte mult despre acordul, acordurile pentru pescuit și legătura dintre acestea uh, uh, dintre aceste acorduri pentru pescuit cu uh, țările în curs de dezvoltare și politica pentru dezvoltare. În primul pe 1 decembrie voi, de la 9 la 11 voi organiza se va organiza un mic dejun în care se va discuta posibilitatea de a structura acest, aceste politici. Mulțumesc. Următoarea ședință, spune doamna președinte, va avea loc la Strasburg luni 23 noiembrie de la ora 19 la ora 20.30 și miercuri 25 noiembrie de la ora 20 la ora 23. La Bruxelles Următoarea uh, ședință va avea loc joi 10 decembrie de la 9 la 10.30. Încheiem aici reuniunea de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult! Merci. Voilà. Voilà. Une bien remplie. Hein.